Okay, ladies and gentlemen, I think it's necessary... Doamnelor și domnilor, cred că ar fi momentul să începem, pentru că cei care au venit la timp nu trebuie să aibă de suferit din cauza întârziaților. Das ist aber der richtige Name, ne? Ja. Ja, ich habe schon gesehen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir setzen unsere Sitzung fort mit dem Tages Stimați colegi, haideți să continuăm. Am ajuns la punctul 23 de pe ordinea de zi. pentru că are numărul 23, s-ar putea să vă închipuiți că nu are importanță, însă am avut foarte multe voturi de dimineață și am păstrat uh, uh, cele mai bune lucruri pentru final. Avem niște invitați de rang înalt care ne vor vorbi în această după-amiază și sper să mai apară și niște colegi. În primul rând, vom avea o prezentare din partea președintelui Forumului European pentru Cercetare și Inovare în domeniul securității, domnul Mate. Bine ați venit la comisia noastră și urez bun venit și reprezentantului comisiei Sperăm că ne vor face, ne va face și dumneavoastră o prezentare. Domnule Mate, vă ascultăm cu maxim interes. Mogoče najprej dve, tri besede v mojem jeziku. Eh, lepo pozdravljeni, eh, gospod predsednik. Voi începe cu câteva cuvinte în limba slovenă. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această scurtă prezentare. Stimați membri ai Comisiei ITRE, îmi face o plăcere și este o onoare pentru mine să Mă adresez dumneavoastră în numele organizației noastre, SRIF, să vă prezint activitatea noastră de până acum. V-am adus și niște materiale pe care le puteți, le puteți parcurge mai târziu și acum, dacă îmi dați voi, voi continua în engleză, spune vorbitorul. Cred că uh, schimbul de vederi va fi mult mai bun astfel. Organizația noastră are cam 64 de membri cu drepturi de plină, care reprezintă 31 de țări și includ reprezentanți ai industriei, utilizatorilor publici și privați, uh, institutul de cercetare, universități, precum și ONG-uri și agenții europene. Avem peste 600 de experți care au sprijinit activitatea ESRIF prin intermediul a 11 grupuri de lucru. Este o activitate unică aceasta până acum în uh, Europa. Activitatea noastră are deja 2 ani, uh, timp în care am um, încercat să rezolvăm problemele legate de securitate și să contribuim la o mai mare securitate în Europa. Ce înseamnă asta? Să găsim metode pentru o utilizare mai eficientă a resurselor pentru inovație și cercetare și în același timp să includem toate rezultatele acestea în produsele industriale finite. Și astfel încheiem, închidem cercul cu utilizatorii finali. Din industrie trebuie să provină cele mai bune echipamente tehnice pentru o mai mare securitate și am încercat prin activitatea noastră să găsim răspunsuri uh, legate de domeniul inovației, cercetării și industriei, astfel încât valorile noastre să fie apărate. Societatea noastră depinde în mare măsură de tehnologie și infrastructură, dacă ne gândim de pildă la rețelele de energie, internet, transport public, um, aviație, telecomunicații și așa mai departe. Cu eforturi mici este destul de ușor să se perturbe infra, funcționarea infrastructurilor de care depindem într-o atât de mare măsură zi de zi. În același timp, nu putem ignora diferiții factori ce influențează securitatea noastră din afară. Am încercat să găsim răspunsuri pentru toate aceste întrebări și multe altele, iar răspunsurile noastre sunt următoarele. Mesaje cheie, recomandări, și agenda, agenda europeană pentru cercetare și inovare în domeniul securității, Estria. Estria uh, definește mai multe uh, domenii de capacități și nevoi de cercetare organizate în cinci categorii de conținut. Prima categorie se referă la ciclul securității pentru prevenirea, protejarea, pregătirea, reacția și, recupe, reacție și recuperare. Se concentrează pe securitatea Uh, persoanelor, pregătirea civilă și gestionarea crizelor. A doua categorie se referă la contracararea diferitelor uh, tipuri de atac. Se examinează aici metode de a detecta atacuri atât convenționale cât și neconvenționale. Al a treia categorie se referă la active critice din punct de vedere al securității, cum ar fi energia, transporturile și alte infrastructuri critice. Tot aici vorbim despre asigurarea existenței um, și garantării capacităților de producție esențiale din Europa. A patra categorie se referă la asigurarea identității, accesului și mișcării persoanelor și bunurilor. Ne referim aici mai ales la securitatea la frontieră și uh, o gestionare sigură a identității. A cincea categorie se referă la eforturi transversale de interes special, cum ar fi implicațiile de securitate ale programelor spațiale europene. Această agendă de lucru nu poate fi pusă în aplicare însă fără anumite principii călăuzitoare, care sunt formulate sub formă de mesaje cheie pentru a spori securitatea socială Trebuie să respectăm și să ne bazăm pe valori eh, ale societății europene și pe libertăți individuale. Nu putem eh, contracara, contracara altfel amenințările existente acum și în viitor, însă trebuie să clădim o protecție fermă împotriva pericolelor eh, clare actuale. Trebuie să pregătim, să ne pregătim societățile pentru a face față efectelor unor pericole deocamdată necunoscute. Publicul trebuie să înțeleagă că nu suntem pregătiți 100% pentru orice, însă ar fi inacceptabil să nu fim gata de reacție rapidă în anumite împrejurări. Conceptul este deci rezistența societății împotriva oricărui impact și cheia pentru această rezistență este încrederea între public și um, instituțiile de guvernământ. Rezistența infrastructurilor critice se obține prin interoperabilitate în toate privințele, beneficiile tehnologiei noi dezvoltate într-o abordare sistematică pentru dezvoltarea de capacități în toată Europa. Rezistența organizațiilor de urgență trebuie asigurată prin intermediul unei interoperabilități operaționale, educație și formare rezistența cetățenilor și a publicului în general trebuie sporită printr-o mai mare conștientizare și transparență legată de securitate, de comunicații și de planificare. Și aici mass media are un rol foarte important. Europa are capacități industriale mari și o bază de cunoștințe amplă, însă reprezintă o piață a securității, din punct de vedere uh, a securității fragmentată. Eforturi comune și cercetarea pentru a găsi soluții, toate acestea sunt necesare cu sprijinul politicilor industriale europene. Această politică industrială europeană ar trebui să încurajeze inovarea, în același timp securitatea trebuie integrată prin faza de proiectare într-o etapă cât mai timpurie a proceselor de proiectare a sistemelor. Încheiem raportul nostru cu recomandări pentru a se ajunge la rezultate mai bune din punct de vedere al cercetării și inovării în domeniul securității. Recomandările includ următoarele. Capacități comune europene, inițiative noi de politici, o abordare integrată legată de securitate, dimensiunea globală, viitorul cercetării în domeniul securității. Și acum dați-mi voie să menționez doar una dintre multele noastre recomandări. Estria recomandă ca Uniunea Europeană să mențină rata actuală de creștere a programelor de cercetare în domeniul securității cu scopul de a ajunge la bugetul anual de 1 miliard de euro. Programele naționale ar trebui să reflecte acest, uh, acest nivel de ambiție. V-am făcut o foarte scurtă prezentare a principalelor concluzii ale STRIF. Ați primit, v-am transmis un sumar de lucru de patru pagini. Raportul complet este mult mai detaliat. Prima parte are cam 40 de pagini, prezintă în detaliu exact ce v-am spus eu acum. Și în a doua parte avem peste 250 de pagini mm, provenite de la fiecare dintre cele 11 grupuri de lucru. Găsiți acolo date foarte detaliate legate de activitățile de cercetare și un program propus, o foaie de parcurs pentru viitor, o matrice de cercetare și priorități în cadrul activității acesteia. Doamnelor și domnilor, voi încheia astfel prezentarea spunând că SRIF încearcă să găsească niște răspunsuri complexe pentru întrebările complexe cu care ne confruntăm. După părerea noastră, acest raport prezintă niște răspunsuri pentru politicieni, pentru factorii de decizie, pentru Parlamentul European, pentru Consiliu, pentru Comisie, precum și pentru reprezentanții industriei din Europa, gândindu-ne și la deciziile ce trebuie luate pe plan național. Sper că veți parcurge acest raport și veți găsi uh, răspunsurile pe care le doriți. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mich äh, ganz herzlich, hab mich ganz, ganz herzlich bedanken. Vă mulțumesc uh, din inimă. Dacă sunteți de acord, îi vom da acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Domnul Weisenberger nu este aici, însă doamna Carne, sper că am pronunțat bine numele dumneavoastră, va putea să ia cuvântul. Dumnea este șef de unitate. Vă dau cuvântul, stimată doamnă. Ce, um, în Mate, domnă, scuzați. Position of the Commission that they represent cuts across quite a number of services. In fact, the Commission Trebuie să vă spun că mai multe servicii sunt reprezentate. Comunicarea comisiei a venit după ce ESRIP și-a prezentat raportul final și mai multe servicii DG Enterprise, printre altele, au pregătit acest document. Nu mă voi referi acum la toate chestiunile menționate în raportul ESRIF, ci doar la câteva aspecte. În primul rând, salut munca deosebită pe care a făcut-o ESRIF pentru, atinge, pentru a atrage atenția statelor membre asupra unor noi domenii de cercetare. Un lucru binevenit, dat fiind că suntem în cel de-al treilea an de implementare al celul de-al șaptelea program cadru de secretare, de cercetare, mă scuzați, pe latura sa de securitate. Salutăm de asemenea faptul că se poate se pot începe acum noi domenii de cercetare. În ceea ce privește proiectele de cercetare, aș vrea să semnalez două elemente care se desprind clar din raportul ESRIF. Pe de o parte, nevoia de a combina tehnologia cu dimensiunile de societate și cu o supraveghere etică a acestor tehnologii. Dacă ne uităm, de exemplu, la presă, la exemple de tehnologie cum ar fi scanerele corporale, aici vedem cum aceste noi tehnologii și dimensiunea lor etică e din ce în ce mai importantă. În al doilea rând, vrem să pornim de la sfaturile valoroase pe care ni le dă ESRIF în ceea ce privește politica industrială. Aceasta nu a fost uh, inițiată serios, deoarece nu s-a identificat clar o industrie a securității. Un astfel de sector nu există practic propriu zis. S-a făcut o cartografiere preliminară și vrem să încercăm să găsim măsuri pentru a consolida competitivitatea industriei europene. Până la oaltă, această dimensiune industrială și dimensiunea etică, lucrurile pot părea mai dificile și chiar contradictorii, însă noi credem că standardele tehnice trebuie să aibă și o latură etică. Și dacă combinăm ambele dimensiuni, depășim simplul concept de standard, de etichetă, ceva ce nu e nou în industria europeană și doar așa economia și industria noastră poate avea o poziție mult mai competitivă. Este însă o dezbatere care tocmai a fost uh, deschisă și, bineînțeles, comentariile dumneavoastră sunt mai mult decât binevenite. Vă mulțumesc și eu. Dacă doriți, dragi colegi, Cristian Heller. Zunächst möchte ich mich bei den Kollegen äh, bedanken. Sie Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să le mulțumesc și colegilor, deoarece m-au uh, însărcinat uh, să urmăresc ceea ce se întâmplă la ESRIF în numele Parlamentului. La Strasburg, aici, am urmărit uh, de aproape ce se întâmplă cu această instituție, dar ce e important ca Parlamentul să participe la acest proces. Țin să mulțumesc domnului Mate, președintele ESRIF, deoarece și-a asumat această sarcină dând dovadă de um, competențe deosebite. Esrif avea, are la dispoziție de militari, de experți publici, de ingineri, de sociologi. Domnul Mate a intervenit oarecum la jumătatea mandatului și adevărul e că a lucrat uh, cu foarte mult sârg și de aceea vrem să îi mulțumim. Am vrea de asemenea să aș vrea de asemenea să mulțumesc și Comisiei Europene deoarece nu e întotdeauna ușor să lucrezi cu 600 de oameni de știință, să le pui atâtea întrebări. Toate acestea implică foarte multă muncă. Răspunsurile pe care le dau aceștia sunt numeroase, iar raportul preliminar ESRIF e foarte bine întocmit în ceea ce privește structura de securitate din Uniunea Europeană. Și nu doar din perspectiva actuală, se dă o perspectivă temporală, se prezintă situația din ultimii 20 de ani până în prezent. Știu că e joi după amiază, e cam târziu, însă vreau vrea să menționez câteva cifre ca să vedeți cât de important uh, este securitatea. Securitatea e importantă pentru cercetare. E importantă de asemenea și pentru industrie. În ultimii patru ani am avut uh, două pane de curent importante care au cauzat pagube imense. Pana de curent a, la două linii a dus la întreruperea electricității în Uniunea Europeană și ne-am dat seama că avem o piață unică a electricității, există interconexiuni, însă Știm foarte puțin în legătură cu bazele acestei infrastructuri, știm puține în legătură cu relevanța acestui domeniu în ceea ce privește securitatea. Întreaga societate este afectată și nu mă refer aici doar la terorism. Mă refer la probleme legate de um, fluxul de electricitate a cărui întrerupere poate perturba foarte mult piața. Deci nu doar cercetarea este aici implicată, e vorba și de politica noastră industrială. În altă rare, de există piața securității civile, care anual crește cu 20% în Uniunea Europeană. La început avem o piață mică de 2 miliarde, piață care e în continuă creștere. Și am ajuns să avem o piață de 8 miliarde de euro cu ritm constant de creștere. Cercetarea în domeniul securității, prin urmare, nu e doar ceva teoretic, e un aspect care afectează direct sesutul nostru industrial. În al treilea rând, dacă vrem să spunem lucrurilor pe nume, Programul de securitate reprezintă o anomalie în domeniul cercetării. De ce? Deoarece a apărut după dezbaterile de la Comisie și de la Consiliu în legătură cu arhitectura de securitate pe continentul nostru. Nu s-a ajuns la un acord politic, însă s-a spus că e nevoie de un program de cercetare uh, important. A fost stabilit atunci un uh, buget, la început 300 milioane, după aceea de 1,4 miliarde. Consiliul nu dorea să aprobe acest uh, buget, a intervenit Parlamentul și până la urmă s-a aprobat acest buget de 1,4 miliarde. În ultima vreme, în ultimul timp, Comisia a venit cu un document privind securitatea în domeniul uh, Uh, privind cercetarea în domeniul securității. Avem de asemenea foarte multe informații care sunt vehiculate acum în legătură cu ceea ce s-ar putea întâmpla pe viitor. Dacă vrem, într-adevăr, să vorbim despre cercetarea în domeniul securității, trebuie să știm dacă um, atât Comisia cât și Consiliul urmăresc îndeaproape această temă. În raportul ESRIF sunt, uh, se fac multe constatări din domeniul securității și cercetării. Se face un inventar unic, deoarece există 600 de instituții din 27 de state membre care printr-un proces unic, uh, greu de gestionat, cu care sale e drept, însă care pentru prima oară ne conferă un instrument pentru a ști uh, care sunt intențiile politice, care sunt uh, ipotezele științifice pe care se bazează. Deci acest raport ESRIV depășește cu mult uh, o perspectivă de cercetare, pur și simplu. Am ajuns acum să vorbim despre structura de securitate din Uniunea Europeană, iar implicațiile acestui raport sunt foarte importante pentru industria europeană. Gândiți-vă, de exemplu, la structurile sociale, la cât de complexe sunt acestea. Trebuie să vedem care este rolul securității în uh, societatea noastră. Avem aici uh, raportul pe care îl putem citi cu toții și trebuie să vă mărturisesc că eu, în calitate de cetățean german, deci uh, sper că acest raport a fost tradus și în alte limbi, deci nu doar în franceză și engleză, sper să fie tradus și în germană, de altfel și în italiană. Și îi rog pe colegi să nu privească acest raport ca fiind un raport doar despre cercetare, ci un raport despre care vom discuta foarte mult uh, pe viitor. Aș vrea de asemenea să vă spun că din partea Comisiei s-a anunțat că noul tratat prevede aplicarea unor noi sarcini în domeniul cercetării. Iar raportul ESRIF vorbește despre uh, securitatea în domeniul apărării, despre eforturile de protecție de ocrotire împotriva dezastrelor, catastrofelor naturale. se spune că în ceea ce privește aceste teme, dăm dovadă de multă flexibilitate. Comisia se pare că va pregăti o acțiune pentru securitatea în domeniul apărării. Și știu că la Parlament nu a existat un consens pe această temă. De aceea mă cred că raportul ESRIV poate folosi pentru a găsi soluții practice. Și principala întrebare care se pune este cum să delimităm cercetarea în domeniul securității. Vă mulțumesc, doamna Riera Madură, la recuvânt acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt aș vrea să îi mulțumesc domnului Mate, numele grupului meu, pentru faptul că a venit aici. Să-i mulțumesc pentru explicația foarte interesantă pe care ne-a oferit-o în legătură cu munca la organizația pe care o reprezintă. Domeniul securității este foarte important în cel de-a șaptelea program cadru. Erau nouă domenii prioritare în acest program cadru și acest domeniu, după cum spunea și dumneavoastră, are un impact direct asupra vieții cetățenilor. Ați spus că dorim cu toții o Uniune Europeană mai sigură și, pe de altă parte, un domeniu dintre cele mai puțin cunoscute și dezbătute în această comisie este acest domeniu al securității. Vă mulțumesc deci încă o dată pentru prezentarea dumneavoastră. Reacțiile colegilor vor fi și ele pe măsura intervenției dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, domnule Mate, dumneavoastră sunteți un utilizator al celui de-al șaptelea program cadru. Cum credeți că funcționează acest program cadru în domeniul dumneavoastră? deoarece, așa cum a spus reprezentantul comisiei, ne aflăm practic la jumătate de drum și trebuie să facem o evaluare. De asemenea, ar vrea să știu care este părerea dumneavoastră, deoarece sugestiile pe care le puteți avea ne pot ajuta pentru pregătirea următorului program cadru. Deci, domnule Mate, ce anume ați schimba, ce anume ați îmbunătăți la acest program cadru, cel de-al șaptelea program cadru? Vă mulțumesc! Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin Joran Președintele, mulțumesc, doamna Joran Cisli. Uh, trebuie să vă spun că aveți și limba slovenă. Da, asta era prima mea propunere, spune doamna Iordan Cizeli. Mai întâi, dați-mi voie să mulțumesc ambilor uh, oaspeți pentru prezentările lor în special vreau să-i mulțumesc domnului Mate. Este realmente minunat să aud pe cineva vorbind slovena în această comisie, mai ales dacă persoana în chestiune este atât de importantă, așa cum este domnul Mate, fostul nostru ministru al apărării. Aceasta a fost o prezentare foarte importantă. Trebuie să recunosc că nu am citit decât rezumatul ei și am uh, două întrebări foarte generale, prin urmare. Am avut câteva programe până acum, programe care au fost inițiate în mandatele precedente. În acest moment încercăm să vedem cum sunt încorporate aceste programe la diverse niveluri. Văd că există o mare diferență în ce privește implementarea acestor probleme. Este o mare diferență în uh, componența grupurilor care participă la aceste programe. Și asta nu e bine, pentru că trebuie să ajutăm Europa să se dezvolte omogen și nu cu două viteze diferite. Cetățenii uh, din toată Uniunea trebuie să aibă acces egal și vreau, vreau, aș vrea să știu care sunt recomandările noastre, cum putem să oferim același nivel de cercetare în domeniul de securitate pentru toți cetățenii europeni. Cum îi putem include pe toți în aceste programe? O altă întrebare. Cred că standarde foarte specifice în ce privește protecția datelor trebuie să fie folosite în cercetarea de securitate. Știm de asemenea că cercetarea de securitate poate fi o bună ocazie de creșterea competitivității industriei. Așadar, aș vrea să îmi spuneți care ar fi cea mai bună cale de urmat pentru a implementa și a realiza aceste lucruri. Vă mulțumesc. Președintele, domnul Corera de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu, domnule Mate, pentru prezentarea foarte interesantă și realmente vreau să-i mulțumesc pentru sinteza pe care ne-a oferit-o, care menționează liniile directoare ale filozofiei de securitate. Acesta stau la baza activității forumului. Am două întrebări. Prima, cine definește axele acestea. În fiecare an se manifestă noi, amenințări. Așadar, cine le definește alte uh, organele comisiei, cu alte cuvinte, cei care sunt responsabili de al patrulea pilon sau uh, forul el însuși este cel care uh, identifică aceste noi riscuri, noi amenințări le definește și se pregătește să lupte împotriva acestor manifestări. A doua întrebare, foarte pragmatică, foarte practică. Știm cu toții că utilizarea telefonului prin satelit, de exemplu, prezintă un risc enorm și permite în cele din urmă, din urmă o foarte facilă intruziune în uh, viața privată a celui care îl folosește. Autoritățile instituționale ale unei țări, sigur, pot, până la urmă, să fie și autorizate în anumite circunstanțe să ne asculte convorbirile, dar uh, și alții pot avea tehnologii uh, care foarte ușor îți pot permite să asculți pe oricine fără autorizație. Există de asemenea microfoane direcționale care permit să ascult discuții care se țin în aer liber și la o distanță foarte mare. Așadar, întrebarea mea este, uh, consideră forumul că aceasta reprezintă un risc uh, în materie de securitate și uh, din punct de vedere al drepturilor individuale, este o chestiune care trebuie să ne preocupe, pentru că nu e o problemă tehnologică. Sigur, există această tehnologie dar trebuie să existe și o tehnologie care să facă față acestor amenințări. Doamna Nibler, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că am uh, ajuns cu întârziere la această prezentare uh, către invitații noștri. Am o întrebare foarte pragmatică. Știți că în aceste ultime câteva săptămâni am discutat despre acordul SWIFT cu Statele Unite și de fapt l-am și respins acord care trebuie să fie renegociat. Așadar, uh, în marginea acestei dezbateri, vreau să pun o întrebare. Uh, noi nu putem să ne permitem în Europa ceea ce își uh, permit americanii știu că poate răspunsul nu e simplu, dar nu e posibil ca să luptăm împotriva terorismului având în Europa un sistem comparabil cu cel pe care l-au deja americanii? Domnule Enciu, ultima intervenție. Prezentarea făcută este o muncă extraordinar de laborioasă a acestui forum. Ă, ca să spun drept, nu am cunoscut până în prezent, ă, nu am luat cunoștință de activitatea dânșilor și este o muncă extraordinară. Eu aș avea o singură întrebare, de fapt o precizare. Cum uh, se face informarea uh, din partea dânșilor a instituțiilor din statele membre referitoare la uh, munca dânșilor și la ceea ce rezultatul muncii dânșilor și cum urmăresc dânșii punerea în aplicare a ceea ce propun Uh, Uniunii Europene și statelor membre referitoare la securitate și de asemenea ceva specific uh, referitor la securitate, o chestiune care implică mult țara de unde provin eu din România. S-au făcut până acum din studiile pe care dumneavoastră le-ați uh, le-ați făcut în ultima perioadă, ținând cont de multele cutremure care s-au produs, există un studiu uh, cu privire la anunțarea sau prevenirea uh, urmărilor unui cutremur de mare magnitudine? Asta vă întreb pentru că România este într-o zonă foarte dificilă din acest punct de vedere și o ultimă scurtă întrebare, poate n-am înțeles eu bine, unde găsim raportul acesta integral al uh, forumului? Aveți un site sau îl găsim aici la, un, la Parlament? Mulțumesc! Collega van Nistelrooy. Domnul van Nistelrooy. De informații cu om mm, Mulțumim uh, pentru aceste informații. Am câteva întrebări de adresat. Dacă ne gândim la țările europene, aș vrea să știu care sunt țările cele mai interesate de acest subiect și unde sunt punctele nevralgice. Sigur că este o temă de interes general aceasta, însă la fel de sigur este că există anumite regiuni, anumite instituții care au un interes uh, special uh, pentru că de acolo vor uh, pleca în viitor, uh, acolo există creierele în care, <clears throat> la care va pleca totul în viitor. Dacă ne gândim la internet, la agenda digitală, care a ajuns acum la rangul de portofoliu a Comisia Europeană, este foarte interesant ceea ce subiect. În raport nu-mi dau seama exact despre ce se vorbește. Amenințările cele mai importante sunt cele legate de internet. Acum câțiva ani a fost o altă amenințare. Ce trebuie să facem pentru a avea rezultate concrete în materie? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și domnului Mate pentru prezentarea atât de interesantă pe care a făcut-o. Eu nu l-am ascultat cu mare atenție obiectivele pe care ni le-a prezentat domnul Mate. Și antevorbitorii mei au spus deja, practic, ă, mai tot ce era important. De aceea eu mă voi limita acum la o întrebare privind cercetarea. Ce instrumente vreți să puneți în practică, vreți să utilizați, deoarece e o formă de cercetare deosebită. Se poate folosi, de exemplu, modelarea sau simularea acestei tehnici uh, pe care le oferă internetul, așa cum se face și în alte domenii de cercetare. Sau, de exemplu, am putea lua în calcul anumite ipoteze și soluțiile pe care le pot aduce acestea. Mulțumesc! Anfrage von Kollegen Christian, du wolltest noch was beitragen? Din partea domnului Cristian Elan, vreți să interveniți? Ähm, ich habe noch eine ganz konkrete Frage. Äh, nun haben wir ja gesehen, sozusagen, dass das da. Am într-adevăr încă o întrebare. Am văzut că SRIF a formulat niște recomandări destul de complete. Ce părere are Comisia legat de punerea în aplicare a propunerii din acest raport? Dacă ne gândim la arhitectura de securitate europeană, deja ne gândim la programul cadru 8, însă raportul este unul foarte bun. Întrebarea este câte alte rapoarte au fost uh, întocmite fără a fi apoi folosite deloc. Întrebarea pentru comisie este ce măsuri de punere în aplicare, uh, la ce astfel de măsuri mă, vă gândiți. Apoi, legat de ce spunea domnul Panistoroi, există foarte multe uh, întrebări legate de raportul ESRIP. Vorbim despre mm, mm, infracționalitatea cibernetică. Se organizează conferințe pe această temă. În raportul 2020, domnul Barroso a spus că securitatea reprezintă un pilon foarte important. Securitatea internetului este menționată la, în contextul NISA. E un buget foarte mare, care însă nu ajute, nu este suficient pentru a plăti angajații. Am creat această structură, dar oare nu e cazul să o facem și să funcționeze sau trebuie să ne recunoaștem învinși? Nu cred că este cazul să avem o agenție cum e NISA. NISA nu este nu are o conexiune la internet care să ne permită să trimitem rapoarte SRIF de la Bruxelles la Heraclion, pentru că nu avem uh, conexiunea la internet necesară în Heraclion. Asta este situația. Deci, iată, vorbim despre securitatea informațională, vorbim despre probleme diverse despre acordul SWIFT și totuși uh, avem o agenție europeană pe o insulă grecească, fără acces la internet, care chel cheltuiește milioane de euro doar ca să-și plătească angajații și directiva își, Um, directorul agenției are nevoie de ore întregi numai ca să ajungă la Bruxelles și nu poate să ia orice avion, pentru că trebuie să se gândească la costuri. Dacă așa reacționăm noi la cibercriminalitate, sunt un pic îngrijorat. Știu că este dificil uh, pentru comisie să răspundă la aceste lucruri, dar aș vrea totuși să știu ce măsuri, la ce măsuri vă gândiți pentru viitor. Mulțumim foarte mult. Să vedem ce răspunsuri ne puteți da acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O colegă, doamna Iordan Tizel, mi-a amintit că provin dintr-un stat membru mic, așa că poate ar fi bine să încerc să răspund în limba mea maternă. În primul rând, aș vrea să vă cer scuze pentru că în raport nu am inclus mai multe detalii care să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Însă, din păcate, timpul pe care l-am avut la dispoziție pentru a face această prezentare a fost destul de limitat. În principiu, ESRIF nu a organizat activități de cercetare propriu-zise. N-a făcut decât să reunească statele membre, reprezentanții statelor membre, agențiile europene care activează în domeniul securității și siguranței. Domnul Eller, de asemenea, a făcut parte din ESRIF și a reunit și membrii Comisiei Europene, ai Comisiei Europene, reprezentanți ai întreprinderilor, ai institutelor de cercetare din toată Europa. Au existat 64 de membri SRIF care au adoptat decizii exclusiv prin consens. Ne-am străduit, deci, să găsim soluții prin consens și raportul final este și el rezultatul unui consens al diferitelor structuri ESRIF. Au existat 11 grupuri de lucru la nivelul ESRIF care s-au ocupat de teme diferite și cred că valoarea cea mai importantă pe care a adus-o în plus activitatea ESRIF este faptul că activitatea noastră nu s-a concentrat doar pe soluții de natură tehnică referitoare de pildă la securitatea aeroporturilor, la securitatea la frontieră, securitatea în transporturi și așa mai departe. Pentru prima oară am ajuns la concluzia că trebuie să implicăm în activitatea de cercetare și subiecte de natură sociologică, așa, numite, așa numita societal resilience în engleză, rezistența pe plan social și ne-am dat seama că trebuie să identificăm anumite sinergii în acest domeniu și în niciun caz nu este cazul să folosim propunerile făcute dumneavoastră, Comisiei, Consiliului și statelor membre Deci nu putem să vă dăm soluții definitive. Ideea este să vă oferim informațiile de care aveți nevoie și dumneavoastră să luați deciziile necesare. Dacă ne gândim la terorism, până la urmă vorbim foarte mult despre acest subiect, dar nu reușim să punem punctul pe ei. Vorbim totuși despre aspecte serioase legate de securitate. Și întrebările sunt grave. De exemplu, ce pagube au, a cauzat acea, au cauzat acele pene de curent? adoptarea noastră, abordarea noastră legată de securitate trebuie să fie mai bună și aici mă refer și la internet. Toate acestea fac parte dintr-un anumit standard de viață acceptat în Uniunea Europeană, un standard pentru comunicații. Trebuie să vedem ce trebuie făcut imediat și ce trebuie făcut în următorii 5 sau 10 ani și apoi ce obiective ar fi și pe termen lung, în 15-20 de ani. Am creat o matrice care arată prioritățile pentru toate aceste zone. Ele nu sunt definite doar de reprezentanții industriei de securitate. Sunt definite aceste priorități și pe baza opiniilor înaintate de institute de cercetare, ONG-uri și alte grupuri cu care am colaborat. Și e foarte bine așa, pentru că astfel am ajuns la o sinergie care ne oferă răspunsurile pe care le doream. Sigur că am dorit ca activitatea de cercetare din viitor din acest domeniu să fie mai bine distribuită, mai bine împățită în Europeană. E o necesitate aceasta. Însă, ESRIF și Comisia nu pot crea institutul de cercetare. Trebuie să găsim metode de a crea legături între institute, institute mai mici și institute mai mari. Și cred că împreună cu Parlamentul putem găsi activele necesare. Avem o echipă mică, dar cu un potențial foarte mare de cercetare în domenii specializate, însă din păcate nu o folosim la deplinul său potențial. Raportul acesta, după părerea mea, este un punct de plecare, ce arată clar cum putem adopta decizii mai bune legate de distribuirea fondurilor europene în domeniul cercetării pe viitor. În urma unor discuții destul de aprinse pe care le-am purtat în ultima vreme, am ajuns la concluzia că trebuie să ne concentrăm și să ne direcționăm finanțarea către protejarea populației. Însă, în niciun caz, să nu încălcăm standardele legate de uh, protecția integrității din Europeană. Am mers chiar atât de departe încât să nu mai discutăm despre un echilibru între drepturile omului și securitate. Am spus, în schimb, că soluțiile tehnologice trebuie să fie în așa fel încât standardele respectate în Uniunea Europeană să nu fie afectate niciun fel de tehnologia folosită. A fost o întrebare dacă au existat anumite țări care au avut un rol mai important decât altele sau ce companii au jucat rolul cel mai important. Toți am fost pe picior de egalitate, vreau să vă spun. N-a contat dacă o propunere de discuție a provenit din partea unei companii multinaționale foarte mari sau din partea unui mic institut de cercetare. Vă asigur că toate propunerile pe care le-am inclus în raport au fost incluse după ce s-a analizat argumentația de susținere și după ce am inclus elementele acestui triunghi, industrie, utilizatori și institute de cercetare. După cum am spus de mai multe ori, dumneavoastră, politicienii, veți putea acum să faceți, să luați decizii politice cu privire la folosirea sau nu a banilor contribuabilor pentru o mai mare securitate. Nu mi s-a pus o întrebare directă în acest sens, dar aș vrea totuși să spun, având în vedere și discuțiile recente care au avut loc. Și mai ales că a fost și o întrebare care oarecum se îndrepta în această direcție. Dacă uh, se va acorda o preferință cercetării în domeniul apărării dacă va primi acest domeniu mai mulți bani. Din potrivă, avem nevoie de mai mulți bani pentru o mai bună protecție civilă, pentru o protecție mai mare a infrastructurilor critice. Terorismul și apărarea granițelor externe nu sunt singurele lucruri care ne interesează. Sunt și multe probleme de ordin intern care trebuie rezolvate și trebuie de asemenea să ne concentrăm asupra așa numitelor um, tehnologii cu dublă utilizare care se aplică aspectelor de securitate și de apărare totodată. Dacă vorbim despre cel de-al optulea program cadru, trebuie să includem și dimensiunea externă într-o mai mare măsură. Dacă mergem un pas și mai departe, în timpul discuțiilor am ajuns la concluzia că echipamentele de care dispunem în prezent nu permit o utilizare optimă. Și vă dau un exemplu simplu. Uh, incendiile forestiere din uh, Grecia, Spania, Italia de acum câțiva ani. Au fost foarte multe elicoptere utilizate de armată, care ar fi putut fi folosite de armată pentru a stinge aceste incendii, dar problema uh, foarte simplă era că piloții acestor elicoptere nu au pregătirea necesară pentru a stinge incendiile. Și nu s-a putut asigura comunicarea între aceștia și echipele de, pe sol, de la sol. Țara noastră a trimis două elicoptere în Grecia pentru a stinge incendiile. Ce s-a întâmplat cu acestea? Nu s-au mișcat din aeroport două săptămâni pentru că nu era posibilă comunicarea între pompierii de la sol și elicopterele din aer. Și nu se poate lucra așa. De aceea avem nevoie de echipamente care să ne permită tuturor ca în momente critice, nu doar în caz de incendii forestiere, ci în caz de cutremuri sau alte catastrofe care se întâmplă nu doar în alte părți ale lumii, se pot întâmpla și în Europa. În astfel de situații avem nevoie de echipamente care să permită o bună comunicare. Acesta este punctul de maxim interes și cred că spre asta ar trebui să se îndrepte finanțarea pe viitor. De aceea vă îndemn pe dumneavoastră și pe ceilalți factori de decizie să vă asigurați că fondurile sunt direcționate acolo unde este nevoie de ele. Cele mai multe operațiuni militare care se desfășoară în afara Uniunii Europene, de fapt, nu sunt operațiuni militare. Poate că au sub-operațiuni de ordin militar, dar celelalte sunt așa numite operațiuni militare, dar ele sunt de fapt acțiuni polițienești sau de protecție civilă, organizate și uh, supravegheate de armată. Acestea au nevoie de echipamente de securitate adaptate. Nu avem suficient personal pentru protecția civilă pentru a acoperi întreaga lume, pentru că avem nevoie de forțe polițienești de protecție civilă și acasă. Cred că asta este uh, direcția în care ar trebui să se îndrepte cercetarea în ceea ce privește dezvoltarea. În Europa avem problema fragmentării industriilor de profil, care se concurează reciproc și, în plus, avem și concurentul foarte serios reprezentat de americani, o industrie care lucrează în mod concertat în timp ce noi suntem foarte fragmentați. Trebuie să unim reprezentanții industriilor europene de profil pentru a reprezenta un concurent serios pentru cei care produc aceleași uh, tehnologii în altă parte și încearcă să ni le vândă nouă. Trebuie să bazăm toate aceste eforturi pe premisa că standardele noastre și viața noastră nu trebuie să fie afectate negativ. Mulțumesc. Minuten, auch nach dem, uh, vertreter... Mulțumesc. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei pentru câteva minute. Thank you, Mr. Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să lămuresc câteva elemente legate de natura celui de-al șaptelea program cadru, mai ales acele aspecte care vă sunt mai puțin cunoscute. Propunerile de cercetare sunt făcute de către solicitanți din exterior în funcție de prioritățile lor de cercetare, conform unui program anual definit de Comisia Europeană pe baza unor priorități care decurg în urma unor exerciții. Deci e vorba de niște cerințe politice și cerințele utilizatorilor care sunt luate în calcul de la bun început. Întrebarea dacă este mai degrabă universitar, de tip academic. Anumite părți sunt într-adevăr orientate către mediul universitar. Însă am hotărât de asemenea să ne concentrăm de asemenea și pe aplicații. Deci rezultatele de multe ori trebuie diseminate chiar înainte de încheierea proiectelor. Și e un domeniu în care ar trebui să vedem dacă există semne de reușită sau nu și o cale de a înlesni diseminarea rezultatelor. De fapt, nu e sarcina noastră a Comisiei, e sarcina autorităților naționale relevante, indiferent de țara din care provin. Deci o cale de a înlesni această diseminare este să stimulăm implicarea utilizatorilor finali, indiferent unde se află aceștia, inclusiv acei utilizatori finali uh, care trebuie să salveze vieți omenești și să sporească securitatea publică. Vrem să ne asigurăm, deci, că există exemple de reușită pentru a-i atrage pe acești utilizatori, deoarece implicându-i pe aceștia putem obține rezultate și mai bune. E vorba de a crea un cerc virtuos. În ceea ce privește inovarea, de unde poate veni aceasta? de la industriile de mari dimensiuni, de mai mici dimensiuni și e foarte bine cunoscut că IMM-urile au participat foarte mult în acest domeniu al cercetării pe securitate, peste pragul indicativ uh, folosit la început. Deci încercăm acum să identificăm rolul precis pe care l-au avut IMM-urile. Aș vrea acum să mă refer la ceea ce face Comisia la implementarea programului cadru și ale rezultatelor. Ceea ce privește punerea în aplicare a rezultatelor, vă reamintesc că e un program de cercetare, deci rezultatele sunt la dispoziția întregii Uniunii Europene. Deci nu este un uh, program de securitate, ci de cercetare în acest domeniu. Uh, deci toate rezultatele aparțin practic direcțiilor generale și autorităților din statele membre. Acestea se vor asigura că rezultatele sunt puse în practică ținându-se cont de cerințele etice. În ceea ce privește eventualele idei pentru cel de-al optulea cadru, program cadru de cercetare, Bineînțeles, vom ține mai mult cont de dimensiunea etică de data aceasta. Și în ultimul rând, aș vrea să corectez oarecum declarația domnului Ele, care a spus că Comisia a făcut o propunere privind acțiuni pregătitoare în uh, domeniul cercetării pe apărare. Există multe zvonuri în acest sens, însă nu uh, a existat o propunere a Comisiei în acest sens. Și cred că pot încheia acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Domnul Mate. Mulțumesc. În primul rând, acest raport nu va fi uh, arhivat undeva, nu va fi pus într-un sertar, va fi folosit pentru programul de la Stockholm, va fi folosit de asemenea pentru viitoarele comunicări pe care le pregătește DG, DG Întreprindere și cei uh, interesați de munca noastră pot uh, consulta întregul raport care este la dispoziția dumneavoastră. Puteți consulta de asemenea site-ul nostru de internet. Vă putem trimite și prin e-mail acest uh, raport, eventual prin secretariat. Vă mulțumesc pentru aceste informații, vă mulțumesc de asemenea și pentru sugestiile pe care le-ați făcut. Dumneavoastră ne-ați conștientizat, ne-ați făcut să fim conștienți de importanța acestei teme. Vă urez drum bun înapoi și acum continuăm cu următoarele puncte de pe ordinea de zi. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich äh, darf äh, unter dem nächsten Dragi colegi, Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Europäischen Innovations- und Technologieinstituts, Aș vrea să-i urez bun venit uh, domnului Martin uh, Skurmans, uh, președintele Consiliului de Administrație al Institutului European de Inovare și Tehnologie, care a mai fost invitat la comisia noastră și ne am mai vorbit despre funcționarea instituției pe care o conduce. De atunci, evident, lucrurile au mai evoluat. Eu trebuie să vă spun că am mai avut ocazii să îi ascult punctele de vedere. Știu că mulți dintre noastre sunteți de asemenea interesați să-l ascultați și veți avea ocazia să o faceți astăzi. Așadar, vă mulțumesc foarte mult, domnule Scumans, pentru că ați venit în această după-amiază să ne vorbiți și vă dau cuvântul. Doamnelor și domnilor, este o plăcere și un privilegiu să fiu din nou în fața dumneavoastră, ceea ce intenționez să fac, așa cum poate vedeți din primul uh, diapozitiv, este să uh, discutăm uh, câteva minute care a fost ideea creării uh, acestui Institut European uh, pentru Inovare și Tehnologie, despre ce a realizat el până acum și să vă fac o prezentare generală a diverselor uh, puncte și acțiuni. Nu vreau să vorbesc prea mult, maxim 20 de minute și după aceea să avem o discuție, pentru că discuția este poate mai importantă decât prezentarea. Cred că elementul cel mai important pe care ar trebui să îl subliniez este că munca noastră, munca pe care o face EIT, Institutul European de Inovare și Tehnologie, este legată de faptul că ne ocupăm de triunghiul cunoașterii. Cred că acesta este un lucru care trebuie subliniat din nou. De ce uh, ne ocupăm de acest triunghi? E foarte simplu. Toate aceste elemente ale triunghiului cunoașterii pot duce la inovare, la creare de plus valoare și despre asta de asta a fost creat EIT. EIT nu este un institut care are nevoie de o mare finanțare. EIT este un uh, institut, un institut care încearcă să stimuleze crearea de noi produse, de noi uh, întreprinderi în domeniu. Odată ce am spus asta, cred că este foarte important să subliniez că Ceea ce ține acest triunghi împreună este o noțiune despre care adesea vorbim, dar cred eu nu o luăm încă suficient în serios și anume spiritul antreprenorial. These elements together towards business accomplishment. Spiritul antreprenorial este motorul uh, dezvoltării economice și e un lucru pe care noi îl recunoaștem, cum veți vedea mai târziu. Implementăm activitățile noastre în comunitățile cunoașterii și informației. Sigur, dacă ne uităm la performanța de inovație a Europei, și n-aș vrea să vă mai dau încă o dată exemplele pe care le-am prezentat ultima oară, mai sunt încă multe ținte de atins și uh, destul de încă, mult, încă destul de multe lucruri de realizat. În primul rând avem nevoie de mai multă capacitate în Europa. Am avut uh, minunatul uh, minunata țintă de la Lisabona de 3%, n-am reușit să o realizăm. Oamenii vorbesc despre înțelepciunea acelui nivel de 3%. Eu aș zice, în calitate de președinte IT, haideți să rămânem cu 3% și să încercăm să ajungem la acel nivel. Mi se pare foarte important. Dar asta nu e suficient și cred că există un alt element uh, aici. Trebuie să integrăm mai bine această cunoaștere, acest triunghi al cunoașterii. Dar poate unii ar întreba de ce trebuie să integrăm uh, educația înaltă cu cercetarea și cu afacerile, cu mediul de afaceri. Așa cum am spus înainte, inovația uh, poate fi stimulată în orice parte a acestui uh, circuit. Trebuie să înțelegem că vechea mantră, vechea zicală că știința aduce la inovație, e, din fericire, a spune, greșită oricum și-a cam pierdut validitatea. În sensul că inovația e mult mai mult decât știință și tehnologie. Și integrarea acestui triunghi, acestor trei puncte ale triunghiului e foarte importantă. Un alt element pe care vreau să-l menționez aici, dacă vorbim despre inovare, despre creare de noi oportunități de afaceri, un lucru care uh, se confruntă cu inovația și intră în contradicție cu crearea de noi afaceri sunt uh, comitetele de consens și de discuții și de dezbateri. Și am mai spus acest lucru și vreau să o repet. Avem nevoie de un leadership foarte clar. Și practic noi încercăm să oferim comunităților noastre de inovație exact acest spirit de lider. Am vorbit despre integrarea acestui triunghiu al cunoașterii. Avem nevoie de noi modele de inovare care să inspire și alți oameni. Repet uh, lucrul acesta. Foarte mulți oameni încă mai cred că știința e motorul principal al inovației. Eu aș vrea să adaug că inovația e de mai multe tipuri. Inovație determinată de cost, inovație determinată de uh, proiect. Uitați-vă la China, inovație determinată de copierea unor produse. Deci sunt multe alte aspecte ale inovației. Un alt uh, element pe care l-am menționat este spiritul antreprenorial. Și, sincer, domnilor și domnilor, astăzi, în societatea noastră, uh, noi ne uităm la oameni de știință și la ingineri, eu am fost și una și alta, și considerăm oameni de știință, uh, noi admirăm însă la fel de mult și antreprenori în societate. Mă îndoiesc, mă îndoiesc realmente, deci uh, ceva trebuie să se schimbe aici. De aceea antreprenorul devine atât de important. Ce sunt uh, comunitățile de cunoaștere și inova- inovație? sunt uh, parteneriate autonome uh, bazate pe excelență și foarte integrate, distribuite la mod internațional. Partenerii trebuie să fie din toate cele trei laturi ale triunghiului, ceea ce cere o relație extrem de specială și asta în multe locuri, în multe țări din Europa nu e un lucru ușor de realizat o noțiune foarte importantă pe care am introdus-o și care a fost și criticată, este noțiunea colocării. Această noțiune înseamnă pentru mine că vei aduce elementele cheie ale rețelei de inovare la oaltă, într-un centru, astfel încât cunoașterea să se mute să evolueze odată cu oamenii spre inovație. Cu alte cuvinte, n-ai nevoie de rapoarte foarte stufoase uh, și așa mai departe. Inovația merge odată cu oamenii și, apropo, asta nu e o invenție europeană. Trebuie să spunem că uh, Statele Unite mai degrabă sunt lideri în acest domeniu și alte câteva țări, pentru că aplică acest principiu uh, de multă vreme. Da, pentru noi este o provocare. În afară de spiritul uh, conducător, spiritul uh, de lider, care este un lucru extrem de important, să spunem, de exemplu, că ai 20 de parteneri uh, și avem un CEO, acesta trebuie să fie cel care să concentreze atenția tuturor. Ai nevoie de asemenea de un plan de afaceri pentru că ai nevoie să ai nevoie de o reală concentrare pe uh, rezultate. Pentru că problema nu este câți bani cheltui, nu e important câte resurse introduci în sistem, ci ce rezultate obții. Am spus deja, spiritul antreprenorial este cheie. Cu siguranță în Parlament aș vrea să spun că vom face tot ceea ce ține de noi. Nu vrem să uh, avem tot timpul o atitudine da, sigur, dar poate că mai sunt și alte variante, haideți să mai discutăm. Nu, noi vrem să uh, acționăm și dumneavoastră ne judecați în funcție de rezultate. Și un alt lucru este că vrem ca lucrurile să fie cât mai simple Și, bineînțeles, asta înseamnă că ne asumăm, sperăm noi, niște riscuri controlate. Să ne concentrăm asupra uh, primelor trei uh, puncte, și anume uh, schimbările climatice, InnoEnergy și laboratoarele EIT societatea informației și comunicării. Aceste trei uh, proiecte au fost uh, selecționate pe baza unui principiu foarte simplu. Excelență în ce privește scopurile de inovare. Acesta a fost motivul pentru care au fost selectate și dați-mi voie să vă spun pe scurt despre ce vorba în fiecare în parte. Uh, proiectul Climate Kick se va concentra pe patru domenii. Va evalua schimbările climatice și va gestiona uh, motoarele schimbărilor climatice, ceea ce e un lucru destul de complicat. Va stimula crearea unor uh, orașe uh, fără emisii de carbon și producția cu emisii de carbon zero. Asta înseamnă că vor uh, stabili niște centre de colocare în Europa le-am menționat aici, dar mă voi întoarce la ele. Londra, Zurich, Berlinul, zona metropolitană, la fel zona metropolitană uh, Paris și zona metropolitană Randstad, uh, care e un oraș din Olanda, în caz să nu știți. Și, de asemenea, au introdus noțiunea de centre de inovare regionale, unde produsele vor fi uh, și mai uh, îmbunătățite și, cum vedeți, sunt prin toată Europa. Și aveți aici această imagine. Iată centrele de colocare și după aceea centrele regionale de inovare. Și abordarea este că există un CEO care conduce întreaga activitate și are susținerea tuturor centrelor pentru realizarea celor patru scopuri pe care le-am menționat mai uh, înainte și uh, centrele regionale care pot și ele să contribuie la rezultate. Iată, sigur, exemple de care sunt niște, e un exemplu aici de care nu vreau să vorbesc prea mult. Este vorba de sistemul de producție cu zero emisii de carbon. V-am arătat această imagine în special pentru că se vede aici că implicarea comunității de afaceri este semnificativă. Vedeți aici numele Cisco, nu e o companie exclusiv europeană, dar e foarte bine, Shell, Beluga Shipping, DSM și Bayer. Și acesta e unul dintre alte mesajele, dintre alte, celelalte mesaje pe care vreau să vi le transmit, și anume că realmente implicăm uh, jucători semnificativi din uh, comunitatea de afaceri și uh, întotdeauna trebuie să ne asigurăm că suficienți astfel de jucători sunt uh, implicați, pentru că ei sunt un element cheie, la fel cum sunt și reprezentanții mediului academic, dar ei sunt mai ușor de atras. Acum, să vorbim puțin despre proiectul Lino Energy. Uh, țintit spre uh, o Europa neutră din punct de vedere al schimbărilor climatice și un sistem energetic independent și sustenabil. La fel, centre de colocare la Karlsruhe, în Grenoble, în Eindhoven, Leuven, Barcelona, Cracovia și Stockholm. Aici am mai adăugat un punct care mi se pare interesant. Ei încearcă să obțină statutul de companie europeană, societate europeană, societate europeană, ceea ce înseamnă că iau foarte serios ideea de a deveni o entitate juridică și financiară. Deci toți acești parteneri din mediul de afaceri, din mediul public, din mediul privat, din mediul academic, într-un uh, parteneriat și ei încearcă să construiască o entitate juridică împreună și să evolueze împreună. Uh, sigur, lucrurile nu se vor întâmpla peste noapte, va dura ceva timp, dar mi se pare un lucru extrem de semnificativ. Iată câteva exemple despre ce se va face și cine sunt partenerii. Vedeți aceste centre de colocare și, de asemenea, vedeți implicarea puternică a industriei, ABB, SAP în Germania, Schneider este o altă companie parteneră, foarte uh, puternică implicarea mediului de afaceri și, din nou, foarte bună distribuție în Europa și n-am cerut noi să fie așa. Pur și simplu așa s-a întâmplat pentru că în aceste regiuni din Europa exista deja o masă critică de excelență atât în domeniul afacerilor cât și în domeniul academic. Uh, vedeți uh, ce intenționează să facă aici. În Suedia uh, se concentrează pe rețeaua electrică, în Polonia au uh, destulă experiență în domeniul tehnologiilor de procesare a căr- curate de procesare a cărbunelui, așa numitul cărbune curat. Uh, e o tehnologie foarte interesantă. Foarte interesant uh, abordarea lor. Acum, în ce proiectul ICT Labs, este mai generic, ei sunt mai concentrați pe inovație și crearea de joint venture și sperăm că asta va duce la crearea de noi afaceri, de noi companii în domeniul serviciilor de internet. Și din nou sunt, uh, ați văzut, centrele de colocare, scopurile lor, cum am menționat sunt aici. Iată, le, cea mai mare parte din comunitatea ICT din Europa participă, sunt mari companii implicate, Nokia, Philips, Thomson, cred că și France Telecom și multe altele. Și ei se vor uh, concentra pe promovarea mai agresivă a inovației în contextul internetului și trebuie să vă spun că, din păcate, mare parte din inovația în domeniul internetului s-a întâmplat în afara Europei în ultimii ani. Vă dau numai exemplu Google. Dar, din fericire, în ultimii ani, noi încercăm și mai și reușim să ne recâștigăm locul aici. Iată centrele de inovare, din nou, după cum vedeți, parteneri puternici. Uitați-vă în Franța, Alcatel, Lucent, eh, Inria, în Germania SAP și Siemens. Deci am încredere că vor avea succes. Este de asemenea interesant că acest, uh, în acest proiect uh, ei au înțeles că unele centre asociate din alte țări ar putea fi folosite pentru a disemina rezultatele și realizările acestora și de aceea există uh, clustere asociate la Budapesta, Londra și Trento. Uh, aici, uh, iată din nou triunghiul cunoașterii uh, și modul în care se face integrarea orizontală. Unul dintre lucrurile pe care le facem acum este că încercăm să creăm prin noi forme de educație o nouă specie de antreprenori în Europa. Considerăm că acest lucru ne lipsește, ne se pare esențial și multe universități care s-au implicat în proiectele acestea au aceeași uh, opinie, sunt chiar foarte agresive în această direcție, în sensul bun al cuvântului. Se, fac mult, se organizează multe școli de vară pe antreprenoriat în acest context. Principiul de bază, practic, este să permiți indivizilor să acționeze în echipe multidisciplinare, să progreseze, să înceapă, de exemplu, ca oameni de știință, dar la masă devină, de ce nu, antreprenori. Și, deci, în fine, în acest triunghi vedeți și susținerea uh, inovatorilor către piață. V-am arătat această imagine pentru că aici avem uh, lista de indicatori de performanță, mă rog, cei mai importanți. Și e vorba de mobilitate, dar în acest uh, context, cheia este valoarea, lucrul cel mai important este valoarea creată de inovare. Iată ce avem, asta avem acum. Trei proiecte. Le ajutăm dându-le un uh, împrumut pregătitor, un împrumut nerambursabil. Și chiar astăzi cele trei părți au semnat uh, Apropo, fiecare dintre aceste trei proiecte are atât de mulți parteneri și trebuie să vorbești cu fiecare dintre ei, deci nu e ușor, dar se face. Am întârziat două săptămâni cu acest proces. Poate că e rău. Eu aș zice că e mai degrabă un lucru foarte bun și meritoriu, pentru că e foarte dur. De obicei, toate procedurile iau cam un an și noi am reușit să facem asta în un pic peste trei luni. Acum, trecem la următorul stadiu și vreau să menționez câteva lucruri extrem de importante pentru noi. Unul este faptul că în iunie vom avea conferința de lansare KIC. Sperăm că până atunci vom fi semnat deja grantul anual și acordul de angajament pentru următorii șapte ani și uh, acest lucru va fi, cum spuneam, sărbătorit la o întâlnire la Barcelona, acolo unde vom avea prima uh, ocazie de a discuta deja despre învățămintele acestor proiecte. Să zicem că am reușit să creăm proiectele foarte repede, însă întrebarea acum este dacă facem ce trebuie făcut, dacă putem face lucrurile mai bine și ce trebuie să facem ca să uh, progresăm. Așa cum am menționat, uh, sperăm că uh, acest acord cadru se va semna în vară și vom continua consolidarea și procesul de învățare. Și pot de asemenea menționa că în mai puțin de două săptămâni o să ne deschidem biroul de la Budapesta cred că avem deocamdată 9 persoane angajate, ar trebui să avem 35 până la sfârșitul anului și 52 până în 2011. Încercăm să ajungem cât mai repede la autonomie financiară și mă bucur că asta este, că pot să spun că asta este un efort comun. Deocamdată primim toată susținerea de care avem nevoie și lucrul nu e ușor, însă pentru a oferi soluții cât mai simple proiectelor, credem că autonomia financiară este extrem de importantă pentru noi. Acum, care vor fi evoluțiile pe termen lung dincolo de cre- stabilirea de crearea proiectelor, primelor proiecte? Dați-mi voie să menționez că în următorul semestru din 2010 vom începe consultările privind agenda de inovare strategică care ar trebui să fie făcută în comun de comisie și de IT. Asta e foarte relevant pentru noi, pentru că aș vrea ca toată lumea să înțeleagă faptul că următoarea rundă de finanțare de proiecte potențiale este planificată abia pentru 2014. Vă pot spune că săptămâna trecută am primit două propuneri de proiecte care ar vrea să înceapă și noi, membrii bordului, primim uh, apeluri foarte frecvent de la oameni care vor să ne vorbească despre o idee sau alta și pe care deja vor să le pună în practică în 2014. Deci problema este cumva să acoperim această perioadă până în 2014, dar avem în acest fel și timp să învățăm și asta mi se pare un lucru foarte bun. Și în același fel, uh, analizăm și cele mai bune oportunități de a păstra acest avânt pe care îl avem acum și uh, poate chiar să avem o cerere uh, preliminară în 2012-2013 pentru ca în 2014 lucrurile să fie deja uh, pregătite. Însă asta se întâmplă uh, adițional față de tot ceea ce pregătim cu chicurile actuale, cu proiectele actuale. Dar în timp, aceste chestiuni vor trebui abordate. Vom avea cu siguranță o conferință extinsă a uh, stakeholderilor în 2011 și noi vom uh, discuta cu uh, Comisia și da, prima agendă de inovare strategică și după aceea o vom negocia, cum spuneam, Comisia și eu vor adopta propria lor variantă. Deja am uh, progresat foarte mult privind fundația EIT. Cred că uh, din toamnă ea va fi funcțională și ea va fi un instrument uh, adițional care să ne permită să adunăm finanțare. Pe de altă parte, va dura câțiva ani pentru că această fundație trebuie să fie extrem de puternică, să aibă finanțare suficientă și pentru că e vorba de o fundație independentă, asta va dura uh, destul de mult timp. Cred că aici se poate încheia mica mea prezentare. Suntem în continuare în situația în care învățăm ce să facem. Concentrarea este asupra eforturilor care trebuie făcute pentru a ajunge la impactul dorit și la rezultate. Și acum aș vrea să uh, mă pun la dispoziția noastră, domnule președinte, pentru întrebări și discuții. Mulțumim foarte mult pentru toate informațiile oferite. Mai avem uh, timp până la ora 5 pentru dezbatere. Avem Așteptăm un oaspete la ora 5 și nu putem întârzia. Cred că domnia sa este deja aici. Avem, am 10 solicitări de intervenție, așa încât, uh, dragi colegi, vă rog să fiți subcinți și să nu uh, vorbiți mai mult de 1 sau 2 minute. Doamna Carvalho, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Șurmans pentru prezentare și să-l felicit pe domnia sa și echipa EIT pentru eforturile făcute. A fost un proiect dificil, însă acum pot spune că sunt foarte mulțumită de evoluția sa și mai ales de reacția protagoniștilor. După părerea mea, un rol esențial pentru succesul, pentru reușita EIT a fost reprezentat de interesul universităților și companiilor din domeniu care au răspuns apelului. Acum trebuie consolidată funcția acestor comunități de, comunități de cunoaștere și inovare. După părerea mea, rolul și misiunea EIT este mai mare decât atât. Aveți și misiunea de a fi un catalizator pentru modernizarea universităților europene și un model și un catalizator pentru relațiile dintre universități și industrie și să contribuiți de asemenea spațiul, la spațiul european de cercetare sau la spațiul european de inovare, cum spuneți dumneavoastră. Întrebarea mea este cum considerați dumneavoastră că EIT poate, își poate îndeplini acest rol de a contribui, contribui la spațiul european de inovare? Credeți că există posibilitatea unor acțiuni comune sau paralele cu Consiliul European pentru Cercetare pentru a consolida acest, acest spațiu de inovare european? Mulțumesc! Mulțumim. Doamna Nibler, mai departe, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Scurmans, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că ne-ați vorbit, ne-ați spus ce se întâmplă la EIT, deși nu erați obligat să, prezenta, să faceți această, această prezentare acum. Eu aș vrea să spun ceva legat de implicarea IMM-urilor în KIC, care IMM-urile reprezintă motorul dezvoltării în Europa și mă interesează foarte mult legătura lor cu aceste comunități de cunoaștere și inovare. Legat de finanțarea EIT, uh, de fapt, legat de IT, vreau să vă întreb dacă e vorba doar de o organizație de finanțare sau dacă are și alte roluri. Am ascultat cu interes ce a spus dumneavoastră legat de localizarea geografică. Aceasta este și părerea statelor membre. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, voi vorbi olandeză, sper că domnul Scurman va înțelege fără probleme. Vreau și eu să-l felicit pentru calendarul prezentat. Trebuie să prezentați rezultate, de aceasta ați fost angajat până la urmă. Este vorba de eforturi pentru a ajunge la rezultate. Mă întrebam care este efortul dumneavoastră pentru recrutarea de parteneri. Vorbeați cu optimism în prezentarea dumneavoastră și aș vrea să vă întreb dacă puteți fi mai precis legat de finanțare, de priorități, de pildă? A doua remarcă, eu mă ocup de domeniul politicilor regionale și cred că este foarte important să țineți seama de geografie în centrele de cercetare. Trebuie să vă concentrați pentru a trece dincolo de nivelul de masă critică E vorba de descentralizare și angajarea altor regiuni europene, lucru care nu întotdeauna produce rezultatele cele mai bune. Întrebarea este dacă eforturile dumneavoastră sunt independente de platformele tehnologice, de inovații sau există o coordonare între ce faceți dumneavoastră și activitatea acestor platforme și inițiative? Mulțumesc, domnule președinte, în numele grupului meu. Aș vrea să îi mulțumesc și eu vorbitorului pentru prezență și aș vrea să-l felicit pentru activitatea domniei sale susținem 100% activitățile legate de știință și inovare. Am o întrebare. Nu sunteți de părere că institutul dumneavoastră ar avea un loc mai bun în cadrul comisiei sub egida DG Cercetare și Inovare? Mai am și alte întrebări. În primul rând, experiența dumneavoastră legată de punerea în aplicare, de înființarea EIT și primele cereri de ofertă. După cum știți, există o discuție referitoare la simplificarea programului cadru și procedurilor aferente. Întrebarea este dacă ați analizat posibilitățile de a evita o supraîncărcare birocratică a proiectelor înainte de a lansa cererea de oferte? Apoi, aveți comentarii care ne-ar putea fi de ajutor în contextul dezbaterii referitoare la cel de-al șaptelea program cadru, pentru că dacă ne gândim la cele mai bune practici, întotdeauna este util să aflăm lucruri noi. Ni s-a spus de asemenea că un proiect a fost respins pentru că au participat la el organisme publice și de aceea, citez, ar putea exista riscul unei influențe politice care s-ar putea constitui într-un obstacol pentru activitățile dezvoltate. Mărturisesc că această explicație oferită de Institutul EIT mă surprinde, pentru că ea contravine în mod clar cererii de ofertă anterioare, când uh, ați spus că um, era un criteriu esențial apartenența la un organism public. Ne puteți oferi aici o explicație? Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Șurmans, instituția dumneavoastră lucrează într-un domeniu fundamental. E vorba de acest triunghi al cunoașterii fundamentale. Iar atunci când mi s-a vorbit despre instituțiile de învățământ superior, aveam acest triunghi. Uh, când a fost vorba de cel de-al șaselea program cadru de cercetare, aveam același triunghi al cunoașterii. Dumneavoastră ați spus că vreți să ajungeți la rezultate tangibile cât mai repede cu putință. Vă întreb următorul lucru. Ce rezultate tangibile ne puteți prezenta acum pentru a ne justifica Uh, faptul că s-a ajuns la produse concrete. Deci nu e vorba doar de um, o reacție pentru a ajunge la o productivitate mai mare. Deci întrebarea este, ați ajuns la niște parametri pentru a putea măsura rezultatele tangibile ale instituției dumneavoastră. În al doilea rând, aveți un, o echipă de nouă persoane. Acesta este personalul dumneavoastră cum au fost distribuite sarcinile, cum puteți face munca pe care o aveți de făcut doar um, fiind nouă persoane. Acum o altă întrebare privind Consiliul de Administrație și alcătuirea acestuia. Aceasta este fundamentală. Am auzit care este influența politică. Întrebarea mea, prin urmare, este următoarea. Credeți că e bine ca Ungaria să fie administra- să fie reprezentată de un politician activ și fără experiență în domenii. Doamna Țică are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului Șurmans pentru uh, informațiile furnizate. Aș avea câteva întrebări. Uh, una se referă la acoperirea geografică, așa cum uh, spunea și au ridicat aceeași problemă de altfel încă doi colegi. Uh, Aș vrea să ne spuneți uh, de ce credeți că nu aveți uh, reprezentanți din toate statele membre în unul sau altul dintre aceste centre de mm, uh, inovare și cunoaștere și care credeți că au fost barierele, dificultățile și care ar fi sugestia ca totuși să existe o mai bună acoperire geografică. Uh, de asemenea, aș uh, dori să vă întreb uh, vis-a-vis -vis de proprietatea intelectuală. Mă bucur că există o implicare foarte importantă din partea sectorului privat. Este important acest lucru. Însă, cu atât mai mult dacă nu există o acoperire geografică pentru întreaga Uniune Europeană, riscăm să creăm anumiți, anumite centre de competitivitate în dauna altor regiuni, deci să creăm centre de competitivitate doar în anumite regiuni, urmând ca alte regiuni să fie mai uh, defavorizate. De aceea vă întreb vis-a-vis -vis de proprietatea intelectuală și de modul în care, într-adevăr, uh, la nivel european s-ar putea asigura o mai bună acoperire geografică. Mulțumesc. Și vă rog, nu uitați să ne dați un răspuns vis-a-vis -vis de de ce credeți dumneavoastră că nu aveți reprezentanți din toate statele membre? Mulțumesc. Correra de Campos. Domnul Correra de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o singură întrebare, însă înainte de a vă pune această întrebare, vreau să vă spun un lucru. Este cea de-a doua oară când vă ascult și de fiecare dată îmi face mai multă plăcere să vă ascult, de aceea vă felicit, domnule Șurmans. Acesta a fost comentariul, acum întrebarea. Acesta se referă la modelul de leadership și la figura și la poziția directorului executiv, CEO în engleză. Uh, Domnul Schurman s-a spus că are o încredere oarbă în capacitatea de conducere. A spus că aceasta este foarte importantă. Însă, cum face un director executiv pentru a conduce o serie întreagă de instituții care își au fiecare propria agentă de muncă. Dacă armele de care dispune, dacă instrumentele de care dispune, la urmă urmei se reduc doar la un buget oarecum slăbuț. Deci cum poate fi depășită această problemă? Köszönöm, elnök úr. Szeretném én is megköszönni. Aveți cuvântul, domnule Mesaros. Vă mulțumesc. Sunt aici. Vă spuneam și eu uh, mulțumesc, domnule Șurmans, pentru prezentarea dumneavoastră. Știam deja care sunt activitățile institutului dumneavoastră și părerea mea e din ce în ce mai bună. De aceea vă mulțumesc, încă o dată vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Am acum două întrebări. Colegii mei deja au pus aceeași întrebare, însă vreau să o repet și eu. E vorba de acoperirea geografică, de reprezentativitatea geografică. cum e posibil ca munca acestui institut să ajungă și la țările din Europa Centrală și Răsăriteană, unde eu am lucrat timp de 30 de ani în domeniul cercetării și știu că acest triunghi al cunoașterii despre care vorbeți dumneavoastră lipsește cu desăvârșire de foarte multe ori. Nu există, practic, relații între universități, întreprinderi și domeniul cercetării. E o relație care de foarte multe ori este foarte slabă dacă e să o compar cu ce se întâmplă în Europa Occidentală. Nu ar fi bine să existe o omogenizare și nu ar fi bine ca instituția dumneavoastră să joace un rol cheie în acest sens. Ați spus de asemenea că peste două săptămâni veți deschide centrul de la Budapesta și că astfel se va îmbunătăți situația din această zonă a Europei. Prin urmare, ce personal va avea acest centru de la Budapesta? cine va lucra acolo. O altă întrebare acum. Ați vorbit despre tehnologiile cu uh, emisii reduse de dioxid de carbon uh, și combaterea schimbărilor climatice. Ce îmi puteți spune despre noile sectoare de cercetare care vor fi acoperite? Aș vrea să știu dacă vreți să vă ocupați de un pachet nuclear, de exemplu de reactoarele de fusiune nucleară și de tehnologiile de inovare în uh, acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șurmans, dacă doriți să răspundeți. Mai aveți o întrebare? Mulțumesc. Vin de la Comitetul Regiunilor și aș vrea să vă rog să ne vorbiți mai mult despre centrele regionale de inovare, dacă puteți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, spune președintele. Îi voi da după aceea cuvântul și reprezentantului comisiei. Cu siguranță că sunt întrebări la care ne poate răspunde. Domnul Șurmans, pentru început aș vrea să vă mulțumesc pentru întrebările foarte interesante. Voi încerca și să fiu oarecum succint pentru a nu consuma prea mult timp. Voi începe cu prima întrebare. și ce anume am putea învăța uh, de pe urma abordării pe care o are Institutul European de Tehnologie. Doamna Carvalho a pus această întrebare. Eu văd clar că există oportunități în două domenii. În primul rând, al Consiliului European de Cercetare, un domeniu în care uh, se încearcă să se financeze cercetarea științifică așa cum trebuie și în, același, în al doilea rând, credeam că există posibilitatea unei cuplări cu inovarea. Deoarece am spus că tehnologia în sine nu duce neapărat, neapărat la cercetare. Trebuie să ne gândim la agenda de cercetare. În ceea ce privește învățământul, educația, într-adevăr, trebuie să ajungă la un alt nivel. În ceea ce privește antreprenoriatul, am văzut um, că față de foarte multe țări suntem în uh, urmă și că ar trebui, practic, să ne bazăm pe experiența care apare la aceste comunități de cunoaștere și inovare. Toate acestea fac parte din uh, sistemul nostru de învățământ care e practic legat de cercetare. Doamna Nibler mi-a pus o întrebare în legătură cu finanțarea fundației. Doamna Nibler? Nu aș vrea să mă refer astăzi uh, la acest lucru, dacă îmi permiteți. Avem câteva idei în legătură cu aceasta, însă deocamdată suntem uh, la faza în care venim cu ideile, nu am ajuns la un plan concret. Ceea ce privește acum clusterele. La o reuniune de acum uh, câteva luni am spus că această politică a clusterelor este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. A spune totuși cu astfel de politică ar putea avea un impact mai mare și răspund astfel și doamna Vernisovo, atunci când vom reuși să aplicăm ideea de colocare așa cum trebuie. Regiunile trebuie să colaboreze, să lucreze împreună și ar trebui să aibă niște obiective comune în ceea ce privește calea de urmat. Nu e posibil ca un astfel de cluster din Europa să se bazeze doar pe contracte discutate de ani de zile, fără să există orientare în funcție de rezultate. Aceasta este elementul cheie, după părerea mea. Eu sprijin această idee, deci să avem o orientare în funcție de rezultate. Domnul Val Nisteroi m-a întrebat în legătură cu impactul TVA. Avem 309 uh, milioane de euro, după cum știți. Doar 25% din activități sunt finanțate, ceea ce înseamnă că restul de 75% sunt angajamente din buget și, într-o oarecare măsură, vor primi finanțare de la fondurile structurale de dezvoltare, însă sunt totuși niște angajamente importante. Și aparent, în aparent această idee a triunghiului cunoașterii, a punerii la oaltă acestor noțiuni conștientizării faptului că alte națiuni au luat-o înainte, toate acestea ar trebui să ne facă să acționăm. De asemenea, cred că întreaga dezbatere a căpătat o nouă nuanță. Până acum, recent, vorbeam despre generarea de cunoaștere, și speram să ajungem la un rezultat. Această noțiune a colocării uh, înseamnă să pui la oaltă toate părțile pentru ca împreună să obții un rezultat. Deci e ideea să măsori rezultatele. Voi reveni la celelalte puncte ulterior. E o abordare diferită. În momentul de față nu am cum să mă exprim pe marginea acestui lucru. Anumite elemente de la Institutul European de Tehnologie se regăsesc se regăsesc și la JTIs. Să vă spun acum câteva lucruri în legătură cu un element pe care l-ați uh, pus pe tapet dumneavoastră mai mulți acoperirea geografică. Acest uh, institut de tehnologie nu are nimic de a face cu acoperirea geografică. Scopul nostru este să avem un impact în uh, niște domenii alese de dumneavoastră, clima, energia durabilă, și tehnologiile informației și comunicării. Deci noi ne bazăm pe excelența pe care o avem deja în ceea ce privește parteneriatele și inovarea pentru a atinge aceste obiective. Acesta a fost singurul criteriu care s-a impus, a fost un proces transparent. Am avut șase propuneri discutate de Consiliul de Administrație Propunerea despre care a vorbit doamna Riera Madorel nu se regăsea printre cele șase, a fost respinsă mai uh, devreme în proces. Au avut loc interviuri, discuții scurte. Am avut un singur vot secret pentru ca membrii să nu poată avea o influență nu au existat uh, membri ai Consiliului de Administrație în sală, am evitat orice conflict de interese și am hotărât să stabilim această echipă. Tr- procesul a fost simplu, rapid și transparent. La urma urmei, um, ajungi totuși să dai seama că, din punct de vedere de geografic, reprezentarea nu este tocmai potrivită. Din mai multe motive. Aceste centre de cunoaștere și inovare nu vor rămâne aceleași tot timpul. Sunt uh, în continuă modificare, sunt în schimbare, ceea ce înseamnă că vor exista contribuții noi din alte regiuni ale Europei. Al doilea rând, dacă aceste comunități își fac treaba așa cum trebuie, vor da un exemplu și țărilor care în momentul de față nu sunt implicate sau nu sunt atât de mult implicate. Dacă vă uitați, de exemplu, la program Polonia, Ungaria, Italia, sunt implicate Spania, la fel. Deci nu ar trebui să fim prea critici în legătură cu această acoperire geografică. Însă dacă acceptați noțiunea de colocare, acoperirea geografică nu are cum să fie perfectă. Dacă vreți uh, una, nu puteți să aveți uh, cealaltă. Draga idee ar avea de suferit. Răspunsul meu uh, a fost cât de clar cu putință. În ceea ce privește capacitatea de leadership, cum vă ocupați cu cum vă ocupați de uh, cele 4-5 uh, comunități de cunoaștere. Persoana care se va ocupa de acestea în cadrul Institutului de Tehnologie va trebui să coordoneze totul, vor exista directori care vor controla, însă trebuie să ne dăm seama că cel mai important este să asigurăm existența acestui concept de leadership. Am vorbit și cu alți, de exemplu, reprezentația industriei, care au uh, consilii de administrație și ne-au spus că au proiecte clar țintite pe rezultate, cu oameni uh, cu această capacitate de conducere, uh, Există anumite programe la care pot contribui și ei. Ideea este să punem lucrurile în mișcare pentru a obține rezultate și eu cred că putem să o facem. Am vorbit cu, tot, cu toți cei uh, trei uh, directori executivi implicați și sunt sigur că aceștia vor fi capabili să-și facă treaba. Quantifiable data, I think the... Date cantificabile. O întrebare pusă de dumneavoastră, stimată domn. Nu vreau să trec peste această întrebare. Cum să spun lucrurile cât mai uh, cu grijă? În Uniunea Europeană tindem să privim uh, proiectele și programele din perspectiva contribuției. Dacă să ne uităm la rezultate, atunci e mult mai greu să analizez. Când am vorbit cu cei de la OCDE, de exemplu, ne-am dat seama că există sute de criterii de evaluare a rezultatelor. În momentul de față, nu vă voi da toate datele, am pregătit un tabel cu indicatori prin care comunitățile de inovare și cunoaștere pot analiza rezultatele. Vă voi prezenta mai târziu acest lucru, deoarece cred că aceste comunități au dreptul să discute în primul rând cu noi, să vadă care sunt cei mai buni indicatori de performanță. Vor fi 4, 5, 6 parametri de performanță prin care vom măsura și vom măsura neîncetat aceste rezultate anual. E clar că vor fi puse în concurență aceste comunități de inovare și cunoaștere și eventual 5 sau 6, 7 dintre ele se vor demarca eventual. Sper că v-am, mulțum- v-am uh, răspuns la întrebări. Vă mulțumesc! În numele comisiei, nu, dumneavoastră nu mai vreți să luați cuvântul în numele comisiei, asta înseamnă că am reușit să ne încadrăm în timp. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Șurmans. E adevărată plăcere și bucurie să vă ascultăm, deoarece văd că în spatele cuvintelor dumneavoastră se află o nouă dinamică. Dacă hotărâm să facem ceva prin care Europa va fi competitivă, nu avem cum să ne bazăm pe criteriile din trecut. Va trebui să încercăm să țintim către excelență. Și e clar că există riscuri. Recunosc că la început priveam totul cu ochi critici acest Institut European de Inovare și Tehnologie. Eu sunt sigur că institutul dumneavoastră ne va ajuta și la alte proiecte, vom învăța multe din punct de vedere al metodologiei. Doamnă Riera Madurel, trebuie să învățăm și pentru celelalte programe. Oricum, e un punct, e un element asupra căruia vom reveni. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru intervenție.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 Ah, de wichtigen. Vreau să-i urez bun venit domnului Tanaka, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, unul dintre jucătorii cheie în domeniu. Și cred că oricine este cât de cât pregătit în acest domeniu știe că este un reprezentant foarte implicat în dezbaterile legate de energie și de schimbările climatice. Domnule Tanaka, suntem foarte bucuroși că sunteți astăzi aici și e păcat că sunteți la finalul agendei noastre, la finalul uh, ordinii de zi. Ne pare rău că uh, v-am programat atât de târziu, dar n-am vrut să ratăm ocazia de a vă asculta și de a obține niște informații de la noastră. Vă mulțumim așadar foarte mult pentru participare și pentru că ne-ați uh, dedicat din timpul noastră și așteptăm o prezentare foarte interesantă de la noastră începește situația generală a sectorului energetic. Uh, cred că e important ca și noi politicienii să uh, ascultăm, să înțelegem realitatea, faptele înainte de a lua o decizie, pentru că altfel luăm prea rapid deciziile. Vă mulțumesc așadar foarte mult, aveți cuvântul. ルール議長どうもありがとうございます。あの、今日ここに呼んでいただきまして大変、えー、名誉なことだと思っています。Unfortunately, my Japanese cannot be translated. Din păcate, japoneza mea nu poate fi tradusă. Am încercat să găsesc uh, japoneza printre limbile dumneavoastră, să mi-am dat seama că Japonia încă nu a aderat, deci limba mea nu este disponibilă aici. Vă rog, prin urmare, să îmi îngăduiți să vă chinui cu engleza mea proastă. Doamnelor și domnilor, e o plăcere să mă adresez dumneavoastră, membrilor Comisiei uh, pentru Industrie, Cercetare și Tehnologie. Agenția Internațională pentru Energie a fost creată în 1974 Majoritatea țărilor dezvoltate, Japonia, SUA, au creat această agenție pentru a se putea pregăti în caz de urgență, pentru a avea practic uh, un stoc de petrol uh, pentru 90 de zile care să poată fi folosit în caz de urgență. Agenția Internațională de Energie și are sediul la Paris. Suntem o organizație soră cu OCDE-ul. Însă noi suntem pentru um, situațiile de urgență și am folosit acest stoc strategic de două ori. Odată în 1991, când Irakul a invadat Cuveitul, și a doua oară când uraganul Katrina a devastat uh, golful Floridei. Am folosit 2 uh, milioane de barili pe zi pentru a stabiliza prețurile cât mai mult cu putință. Aceasta este practic misiunea noastră de bază. Această misiune însă s-a extins în prezent, deoarece, pentru, deoarece ne-am gândit că pentru a crește securitatea, siguranța energetică, nu doar petrolul e un element cheie, ci și gazul. Multe state europene au probleme legate de siguranța cu aprovizionarea de gaz. În 2006 și 2009 iernile au fost foarte friguroase. Însă, de asemenea, electricitatea poate fi o problemă, deoarece electricitatea e obținută prin gaz, iar furnizarea cu gaz și perturbarea acestea poate afecta electricitatea. Toate acestea țin de siguranța aprovizionării cu energie. Aceasta trebuie consolidată prin nefolosirea energiei. Și aici intră în joc eficiența energetică, elementul cel mai important pentru a crește securitatea energetică. Pentru asta însă e nevoie de uh, acțiuni pentru eficiența energetică și aici implicațiile pentru schimbarea climatică sunt enorme, deoarece neutilizarea combustibilor fosili înseamnă că putem reduce emisiile de dioxid de carbon și făcând aceasta putem contribui la eforturile de atenuare a schimbărilor climatice, care sunt perspectivele de eficiență energetică la nivel mondial, privind schimbarea climatică și siguranța energetică. Aceste două elemente, securitatea și atenuarea schimbării climatice, acestea sunt practic uh, fețele aceleiași monezi. Am încercat să vedem care este situația actuală și încotro ne putem îndrepta. Nu am prea mult timp acum la dispoziție, însă aș vrea să încep prin a vă prezenta un grafic care arată care va fi cererea de energie din momentul de față până în 2030. După ce ne vom uh, reveni de pe urma crizei economice, iar cererea de energie va crește din nou în 2010, aceasta va crește cu 40% până în 2030. Dacă, bineînțeles, guvernele nu vor uh, lua măsuri clare de atenuare a schimbării climatice pentru creșterea eficienței energetice. Acesta este scenariul uh, business as usual, nu se schimbă nimic. Puteți vedea clar că această creștere vine de pe urma cărbunelui și nu e o situație durabilă din punct de vedere al siguranței, al securității energetice, din punct de vedere economic sau al schimbării climatice. Vă voi arăta acum un grafic prin care se vede de ce acest uh, scenariu nu are cum să fie viabil. Aici se vede care va fi cererea de petrol. În verde închis aveți producția de petrol de la zăcămintele existente. Aceasta este într-o creștere foarte rapidă. Asta din cauza câmpurilor de petrol și a caracteristicilor lor fizice. Doar pentru a compensa această scădere avem nevoie de 43 de milioane de barili, deci de capacitate adițională. Asta înseamnă de patru ori mai mult decât capacitatea actuală pe care o are Arabia Saudită. Avem nevoie de patru țări ca Arabia Saudită pentru a face față. Va crește cererea și vom avea nevoie de șase țări ca Arabia Saudită la un moment dat. Este un scenariu de referință prin care se arată că va fi foarte greu să furnizăm tot acest petrol. Acum vedeți datele privind gazul. Situația e aceeași. Creșterea de gaz va crește, deoarece gazul emite mai puțin dioxid de carbon, deci creșterea de gaz va fi mai mare pentru gazul natural. Însă, zăcămintele actuale sunt aceleași, iar producția va scădea, după cum puteți vedea în partea tunecată. Pentru a compensa această scădere și pentru a face față uh, creșterii cererii în galben, avem nevoie de 2700 de Uh, miliarde de metri uh, cubi. Asta înseamnă de patru ori capacitatea actuală a Rusiei, deci e nevoie de patru țări ca Rusia pentru a face față scăderii de zăcăminte de, de gaz și pentru a face față creșterii cererii. Există însă resurse Există zăcăminte, însă fără investiții clare și puternice vom avea probleme. Din punct de vedere economic, al securității și al schimbării climatice. Să vedem acum care este situația cu schimbarea climatică. Acestea sunt emisiile de oxid de carbon din sectorul energetic. Deci, vedeți, că cifrele sunt puțin scăzute față de cele globale. 60% din dioxidul de carbon mondial provine din sectorul energetic. De aceea e important să vedem cum putem atenua uh, emisiile și schimbarea climatică în acest uh, sector. Vedeți că Economiile în curs de dezvoltare vor fi cele care vor emite din ce în ce mai multe emisii. În verde închis sunt țările care nu fac parte din OCDE, care consumă cărbune, țări precum China, care vor emite foarte multe emisii de dioxid de carbon. Prin urmare, va trebui să facem față um, creșterii de uh, termocentrale pe bază de cărbune din China, deoarece China și aceste termocentrale pe bază de cărbune vor fi, practic, uh, elementul central pentru a face față situației. E, după părerea mea, uh, piatra de încercare la negocierile pentru schimbarea climatică. Deci dacă nu facem față acestei uh, probleme a centralelor pe cărbune din China, nu avem cum să deblocăm situația. Acestea sunt niște propuneri pentru a face față atenuărilor necesare. E vorba de 450 gigatone de emisii și pentru a ajunge la un scenariu de stabilizare, așa cum este și în modelul IPCC, pentru a limita creșterea temperaturii la sub 2 grade Celsius. Trebuie să reducem cu jumătate emisiile în 2050. E traiectoria în verde. Deci cum să reducem de la roșu la verde? Prin ce tehnologii? Două treimi din reduceri ar trebui să intervină în țările care nu fac parte din OCDE. Asta nu înseamnă că ne întrebăm cine va trebui să plătească. Țările nordice dezvoltate ar trebui să plătească parțial reducerile din țările non-OCDE, însă ideea este că aceste reduceri trebuie să aibă loc. În ceea ce privește tehnologiile, puteți vedea clar că în 2030 57% din reduceri ar trebui să intervină de pe urma eficienței energetice. Este fructul pe care ar trebui să-l culegem și de care ar trebui să profităm. Și aici intervin țări precum China în dezvoltare. Energia regenabilă, biocombustibilii, 23%, energia nucleară și uh, stocarea și captarea dioxidului de carbon, 10%. După aceea calculăm și le arătăm negociatorilor cifrele globale care este însă contribuția fiecărei țări sau regiuni? Aici vedeți că în 2020, deci nu 2030, 2020 este o... Deci vedeți că în acel moment China ar trebui să contribuie cel mai mult. Partea în albastru se numește NAMAS, National Measures of Abatement, măsuri naționale de reducere. Deci ei vor să reducă cu o gigatonă, mai mult decât uh, un sfert din reducerea necesară care ar trebui să aibă loc în 2020. Chinezii susțin că nu ar trebui să-și ia angajamente în cifre, că ar trebui să-și îmbunătățească intensitatea energetică să o îmbunătățească cu 40-45%. Dacă e însă să calculăm măsurile cu grijă, ne dăm seama că pot face mai mult între 47 și chiar 70%. China dă dovadă de modestie când își stabilește obiective, însă din calculele noastre, dacă această țară va lua în serios măsurile și le va pune în aplicare așa cum trebuie, va putea obține mai mult. Cifrele sunt într-adevăr importante, însă acțiunile și măsurile sunt și mai importante. Pe acest grafic, Uniunea Europeană arată, între 0, arată o reducere de 0,5 mă scuzați, gigatone. Dacă să comparăm angajamentele dumneavoastră, ați pus uh, acel uh, obiectiv de 20% dacă alții uh, sau 30% dacă și alții sunt de acord, asta arată că s-ar, avea, s-ar obține o reducere de 30% angajamentul dumneavoastră, deci de 20%, e cam redus. Să 30% ar fi o țintă realistă. SUA. Comparăm Statele Unite ale Americii. E vorba de o reducere de. E vorba de un procent de 7 sau 8% din reducere, mai mult decât angajamentul lor actual. Însă dacă fac asta ca reduceri interne, nivelul lor va fi relativ bun deoarece cifra lor de reducere, angajamentul lor e redus, însă reducerile care ar veni de pe urma situației actuale ar fi destul de ridicată. Ar fi destul de ridicată, mă scuzați. Acestea sunt uh, implicațiile uh, legate de cererea de energie. În roșu aveți combustibilii fosili, per total gaz, petrol și cărbune. Acestea vor crește, însă în 2020 va veni momentul de cerere maximă, după care cererea va scădea. Dacă vrem să avem acel scenariu de 450, momentul de creștere maximă trebuie să intervină la un moment dat. În ceea ce privește petrolul, teoria de moment uh, maxim uh, se referă la, la ofertă. La gaz, în schimb, e, e invers. Zero combustibil fosil înseamnă, înseamnă că am ajunge la 52%. 40, 32%, mă scuzați. Poate că e un scenariu prea ambițios. 68% din furnizarea de energie e din uh, combustibil fosili, va fi din combustibil fosil în 2030. Deci economia va fi bazată pe combustibil fosil și în 2030. Deci investițiile în acest sector a combustibilor fosili e foarte important. Acestea sunt niște previziuni pentru prețul la petrol. În roșu e prețul real din 2008. Dacă nu se iau în serios politicile actuale, prețul va crește la 120 de dolari pe baril. Dacă se întâmplă scenariul de 450, prețurile vor rămâne la 90 de dolari pe baril. Dacă presupunem că prețul la dioxid de carbon va fi folosit ca pârghie pentru a produce această reducere și dacă în 2020 uh, prețul de, ar fi de 50 pentru dioxid de carbon și 110 pe dioxid de carbon în 2030, asta înseamnă că vom avea 40 de dolari pe baril deci, indiferent de scenariul de 450, prețul la petrol va crește. Mesajul este s-a terminat epoca energiei ieftine. Trebuie să recunoaștem acest lucru, guvernele trebuie să fie conștiente de asta, uh, întreprinderile ar trebui să accepte acest factor, acest fapt. Almiteri, uh, scenariul de 450 nu se va întâmpla. Importurile de petrol vor fi de peste 8 uh, milioane de barili. Și chiar și la importurile de gaz uh, vor fi de peste 100 de miliarde de metri cubi. Securitatea gazului e într-adevăr o miză mare și știm foarte bine că pentru a crește securitatea energetică va trebui să nu consumăm gaz. Deci eficiența energetică e atât de importantă. În al doilea rând, diversificarea surselor de energie. Mă refer la energie regenerabilă, nucleară. Și asta e foarte important uh, în al treilea rând, să diversificăm sursele, nu, să nu depindem atât de mult doar de Rusia, să obținem uh, gaz din Marea Caspică, din Orientul Mijlociu, să uh, avem gaz lichefiat care vine din uh, Africa de Nord, să avem și conducte. Proiectul Nabucco, de exemplu, e o idee foarte bună. Și ceea ce e mai important, Uniunea Europeană ar trebui să vorbească pe un singur Plus. E o idee a Comisiei Europene pe care o sprijinim. O idee de a crea o piață unică a energiei, a gazului și a electricității pentru a spori uh, utilizarea de energii regenerabile. Eu am făcut o recomandare Comisiei Europene să sporească securitatea energetică și să stimuleze folosirea de energii regenerabile. Și, bineînțeles, suntem gata să cooperăm cu Comisia Europeană și cu Uniunea Europeană. Pe acest grafic vedeți câtă capacitate trebuie construită la nivel mondial. Avem nevoie de mai puțin cărbune, trebuie să reducem Uh, centralele pe bază de cărbune, să creștem cele, producția din gaz și cea nucleară. Dacă e să calculăm numărul de centrale, veți vedea ușor cât de greu va fi să facem așa ceva. Trebuie să construim 18 centrale nucleare pe an. În momentul de față se construiesc una sau două, deci 18 pe an și 17.000 de eoliene anual. 94 de asemenea de centrale um, solare concentrate. E vorba de niște investiții uriașe de infrastructură pentru a ajunge la această realitate. Să beneficiile ar fi imense. În stânga vedeți investițiile. Trebuie să investim 1,6 trilioane de dolari până în 2030. Însă putem economisi și mai mult. 8,3 trilioane de pe facturile de energie. Și dacă e să ne gândim la durata de viață acestor investiții, beneficiile sunt cu mult mai mari. Cum să finanțăm, prin urmare, aceste beneficii? Prin investiții. Asta e politica cea mai importantă. De altfel, am calculat ce s-a întâmplat la Copenhaga. Acolo ne-am așteptat mult mai mult decât am obținut. Ne-am așteptat la mai, mai mult decât am obținut. Însă, totuși, țările și-au luat angajamente și în asta constă angajamentul, nu 450, ci 550. Să nu depășim uh, creșterea temperaturii cu 3 uh, grade, ci doar cu 2 grade Celsius. Însă suntem departe de ne atinge țintele. Mai avem nevoie de încă o treime. E un pas totuși uh, însemnat pentru a obține acea atenuare. Salutăm, prin urmare, rezultatele de la Copenhaga. Ceea ce privește acum foile de parcurs pentru tehnologie, ce vom face pe viitor? Aplicăm acestea tehnologiile cum ar fi stocarea de, de dioxid de carbon și captarea acestuia, energia uh, eoliană, solară. Să vă dau câteva exemple de foi de parcurs. Aceasta este o foaie de parcurs, de exemplu, pentru vehicole avansate. În 2050, toate Uh, motoarele cu combustie obișnuită. Deci toate acestea vor dispărea și vor fi înlocuite fie de hibrizi uh, cu electricitate sau de vehicule electrice sau de vehicule pe hidrogen. Și aceasta este o previziune foarte optimistă, însă ar trebui să se întâmple pentru ca scenariul pentru 2050 să devină o realitate. E o nevoie, practic, acum pentru a ajunge la acest scenariu de 450. E nevoie însă de foarte multe investiții, de acțiuni pentru ca acest lucru să devină realitate. Ceea ce privește stocarea și captarea dioxidului de carbon. Am cerut să se numească patru proiecte pilot la reuniunea G8. În 2020 avem nevoie nu de 20, ci de 120 de astfel de proiecte. În 2030 de 850 de astfel de proiecte. Avem nevoie de 300 3400 de astfel de proiecte în 2050 pentru ca această tehnologie de stocare și captare a carbonului să fie o opțiune reală. E o, e o țintă foarte grea și opinia publică trebuie să accepte uh, ideea că această tehnologie e atât de necesară, mai ales în țările în curs de dezvoltare. 65% din proiectele menționate trebuie să fie în țările în curs de dezvoltare. Însă asta ce înseamnă? Costuri suplimentare pentru industrii, pentru centralele pe bază de cărbune. Cum vom face? Eventual prin compensare, prin credite, de asemenea, să avem un preț pentru dioxidul de carbon de 50 de dolari sau de 100 de dolari pentru ca această tehnologie să devină realitate. Aceasta este provocarea uh, pentru europeni începește conceptul uh, pan-mediteranean uh, al rețelei electrice. Sigur, Africa de Nord are un mare potențial începește energia solară, iar uh, Europa ar putea fi un mare utilizator. Aproximativ 11-12% din producția totală de electricitate ar putea fi uh, oferită din această sursă până în 2050. Și crearea acestei uh, rețele în jurul Mediteranei este un proiect foarte ambițios, dar interesant și noi susținem această idee. Pentru Europa există într-adevăr multe potențialități în ce privește eficiența energetică, uh, printre care și întărirea tehnologiilor uh, cu carbon zero. Evident, îmbunătățirea securității în ce privește gazul, uh, opțiunea este diversificarea surselor, rutelor, elementelor de producție și a eficienței. Suntem foarte uh, bucuroși să colaborăm cu dumneavoastră toți pe aceste teme și aici am ajuns la slide-ul final. Aici vedeți emisiile de dioxid de carbon și în relație cu PIB-ul per capita. Pe uh, abscisă. Deci cum uh, să decuplăm creșterea economică de emisiile de carbon, de dioxid de carbon. Deci cum să decarbonizăm creșterea economică? Asta este problema cheie. Asta se poate face prin generare curată de energie din, și proiecte de acest fel încep să se întâmple, încep să crească. Credem că aceasta este soluția și credem că deja suntem în, la începutul uh, tranziției istorice către o societate cu niveluri reduse de emisii de carbon. Și în felul acesta volatilitatea pieței este reflectată de incertitudinile actuale. Jucătorii de piață încearcă să-și dea seama încotro evoluează lucrurile. Uh, incertitudinea este o problemă, dar uneori poate fi și un lucru bun, pentru că această tranziție trebuie să se întâmple și cred că Europa este liderul Uh, evoluție în această direcție și vă doresc mult succes în deliberarea noastră în, pe acest subiect în viitor și Agenția pentru Energie va fi un bun partener, Agenția Internațională pentru Energie va fi un bun partener în viitor și un bun uh, interlocutor. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să mă adresez comisiei. Herr Tanaka, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag und die vielen Informationen mulțumesc uh, foarte mult, domnule Tanaka, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru toate informațiile conținute în ea. Acum colegii au ocazia să pună întrebări. Doamna Del Castillo este prima. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și mulțumesc și eu foarte mult și domnului Tanaka pentru că a venit la comisia noastră astăzi și pentru prezentarea foarte detaliată și care ne-a oferit uh, foarte multe informații în ce privește scenariul 450 și perspectivele pentru 2030. În ce privește acțiunile împotriva schimbărilor climatice și în special summitul de la Copenhaga și perspectivele de viitor, este clar că uh, la Copenhaga n-am ajuns la un acord, cel puțin nu un acord așa cum ar fi dorit Uniunea Europeană. Nu există niciun fel de acord obligatoriu la nivel internațional privind ținte de emisii poluante. Uh, totuși, așa cum ați spus, s-au realizat o serie de acorduri și acestea sunt interesante. o cale de a acționa, printre multe altele, ar fi să dezvoltăm în zone cum ar fi Asia Pacific, de exemplu, un, o abordare sectorială de jos în sus. Pentru că Japonia are o experiență foarte mare în acest domeniu și această experiență a fost foarte utilă pentru reducerea de emisii industriale, mai ales în cazul unor industrii care emit cantități foarte mari de dioxid de carbon. Totuși, aceasta este o perspectivă care se plasează în afara cadrului Națiunilor Unite și a pașilor care s-au luat în acest cadru. Pentru că nu s-a discutat. De exemplu, ea nu a fost discutată la Copenhaga. Dar uh, există posibilitatea de a dezvolta acorduri care să includă și uh, emițători uh, majori de dioxid de carbon. Acorduri orizontale care să fie egale și pentru toate țările care au astfel de poluatori uh, și care să prevadă un sistem de benchmarking și o abordare sectorială. Aveți comentarii pe această temă? Pentru că eu personal consider că ratăm o oportunitate în ce privește evoluțiile post-Copenhaga și uh, conferința de la Cancun, care va fi mai târziu anul acesta. Doamna Riera Madurel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Tanaka uh, pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o, o prezentare atât de interesantă și de cuprinzătoare a sectorului energetic la nivel mondial. Adevărul că nu am prea multe întrebări, explicațiile dumneavoastră au fost foarte clare și exhaustive, ne-ați dat foarte multe informații și idei pe care acum va trebui să le prelucrăm. Vă cer însă totuși o lămurire. Mi s-a părut să înțeleg um, din cuvintele dumneavoastră că în ciuda investițiilor um, necesare, majore, dumneavoastră credeți totuși că obiectivul stabilit de um, Uh, Uniunea Europeană de 20-20-20 pentru 2020, de energii generabile, de reducerea emisiilor și de creșterea eficienței energetice este viabil. Deci chiar credeți că e posibil? Aș dori un comentariu din partea dumneavoastră. Domnul Gudi. Merci, uh, monsieur le président, et à mon tour. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să îi mulțumesc domnului Tanaka pentru toate informațiile din prezentarea sa. Două întrebări. În Uniunea Europeană am uh, împărțit competențele între statele membre care rămân suverane asupra sursei de energie și Uniunea Europeană care are competența organizării pieței și probleme de siguranță uh, și securitate. După opinia noastră, credeți că energia se supune legilor pieței? Care este sentimentul uh, pe planetă față de viziunea pe care o aveți, pentru că ne dăm seama că există piețe pe care publicul, sfera publică intervine mult. De exemplu, Comisia a, a, a amendat un operator european pentru abuz de poziție dominantă în nordul Europei, iar Comisia, pe de altă parte, este pe cale să creeze un consorțiu pentru a cumpăra gaz din regiunea Caspică. Așadar, se aplică legile pieței uh, domeniului energiei pentru că noi suntem cei care vom reglementa această piață a energiei, este competența noastră. Și o a doua întrebare asupra care aș vrea să am opinia noastră este energia nucleară. Energia nucleară uh, e pe cale să obțină un fel de consens, să ajungă spre un consens, mai ales că e energie care nu emite dioxid de carbon, dar asta pune probleme. Unii spun că sunt deșeuri. Eu aș folosi cuvântul subproduse uh, ale producerii de energie nucleară. Și aici există două opțiuni. Opțiunea americană, stocare pe lungă durată, opțiunea franceză, care spune că trebuie să se recicleze produse, subprodusele uh, din energia nucleară după opinia noastră, trebuie investit în cercetarea științifică a subproduselor nucleare pentru ca reciclarea aceasta să ajungă practic la 100%? Danke sehr. Kollegin Hübner. Mulțumesc, doamna Hübner. Dziękuję bardzo panu Tutaj jestem, pan Tanace, za bardzo wszechstronne przedstawienie wszystkich zagadnień związanych. Mulțumesc foarte mult, domnule Tanaka, pentru prezentarea foarte exhaustivă în ce privește energia. Ponieważ przedstawił pan symulację... Este prima dată când am avut o dezbatere atât de cuprinzătoare în Parlament și pentru că ați ridicat problema cererii de energie și a evoluției acesteia drept uh, element cheie și ați vorbit și despre uh, simulări uh, referitor la nivelul producției și la nivelul uh, și la posibile evoluții ale prețurilor. Și pentru că știm de asemenea că cetățenii pot reacționa în mod diferit. De exemplu, pot să nu accepte prețurile. Mă gândesc la prețuri pentru, prețurile pentru energia solară sau energia eoliană. Orice propunere de armonizare a prețurilor este importantă pentru că nu poți accepta situația în care unii oameni plătesc de două ori mai mult decât alții pentru energie. De asemenea, ați spus că China, uh, China este cel mai uh, mare uh, emițător de poluare, de dioxid de carbon. Întrebarea mea este ce fel de stimulente s-ar putea da acestei țări pentru a încuraja să treacă la metode mai moderne de producere a energiei, și, pentru că acum majoritatea energiei Chinei se produce din cărbune. Deci cum să uh, stimulăm să folosească cele mai moderne tehnologii de uh, producție? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Tanacu, spune doamna Carvajalo. A fost o prezentare foarte interesantă și un instrument foarte important pentru uh, decidenții politici. Am uh, o întrebare scurtă. În primul rând, ce ce CCS? În primul scenariu ați spus că uh, simulările arată că majoritatea emisiilor uh, provin din cărbune folosit în afara OECD. Și, uh, pe de altă parte, cărbunele este fundamental pentru China. Totuși, în scenariul 450, contribuția uh, CCS este de numai 10% și vreau să știu de ce, de unde vine această chestiune. Și în al doilea rând, o întrebare legată de gazul în Europa de problema gazului în Europa. Aveți aici o simulare pentru 2020 2030 și se vede clar că gazul va deveni fundamental pentru Europa. Dar uh, e crucial să ne diversificăm. În opinia mea, gazul lichefiat ar trebui să joace un rol foarte important, un rol cheie, dacă vrem să construim toate conductele în Europa și să folosim toate sursele disponibile de gaz lichefiat. Totuși, după harta pe care ați prezentat-o, sau poate mă înșel eu, dar poate ați identificat numai sursele de gaz lichefiat, deci ați, ați putea să comentați uh, acest rol al gazului lichefiat în ce privește diversificarea, nevoia de diversificare în Europa. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnule Tanaka, aveți uh, uh, aceste întrebări, vă rog să răspundeți la ele. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările extrem de importante și de interesante. Întrebarea în legătură cu abordările sectoriale. Când calculăm și aveți o anexă când calculăm acesta pentru scenariu, când am calculat acest scenariu 450, am uh, avut o abordare foarte pragmatică. Sigur, există abordări sectoriale, deci să luăm mai întâi măsurile naționale, să vedem ce pot face țările Și apoi să vedem sec- politicile sectoriale în domeniul uh, industriei oțelului, a aviației sau a transportului. Luăm așadar modelele cele mai eficiente și dacă acest tip de acord se produce, încercăm să vedem cât se pot reduce emisiile de dioxid de carbon. Și răspunsul este aproximativ o gigatonă, însă după ce Uh, avem toate aceste opțiuni, încă ne mai trebuie 1,8 gigatone reducere. Deci folosim uh, piețele OECD ca o piață și încercăm să vedem cam ce mecanism uh, de comercializare a emisiilor va fi introdus în țările OECD și cât ar trebui să fie prețul. Și răspunsul e că în 2020 50 de dolari pe tona de dioxid de carbon. Asta va fi prețul. Deci știm încercăm să fim cât mai pragmatici cu putință și un uh, mecanism uh, de limitare și comercializare a emisiilor în toată lumea ar putea fi modul cel mai eficient de reducere a emisiilor, dar s-ar putea să nu se întâmple, să nu apară, să nu reușim să-l facem. Deci încercăm să arătăm că această combinație de măsuri pragmatice poate duce la realizarea scenariului 450. Asta e evaluarea noastră și prețul acesta de 50 de dolari în 2020 și 110 dolari pe tona de CO2 în 2030, pentru că permitem o creștere a emisiilor până în 2020 și după aceea presupunem că va fi un declin accentuat și rapid. Și, apropo, ținta de 2020 este cu siguranță fezabilă, dar trebuie pus un preț uh, mare pe dioxidul de carbon. Și cum spuneam, țintele pentru 2020 sunt cu siguranță fezabile. În ce privește problema piețelor europene, asta este o problemă foarte interesantă. Institutul uh, uh, European de Agenția Internațională de Energie consideră că primul și cel mai important lucru este securitatea energetică trebuie ca sursele cele mai ieftine de energie să aibă acces la piață și să fie folosite în, mod cel mai, în modul cel mai eficient. Deci abordarea de piață este soluția și pentru a avea o piață funcțională în Europa, cu siguranță ea trebuie să fie o piață unică de energie. Asta ar fi opțiunea cea mai bună. Din nou, uh, există deja dovezi și exemplul scandinav este unul foarte clar. Există dovezi așadar că piața de electricitate funcționează, că mijloacele de piață funcționează. În uh, Spania și Portugalia și-au creat o piață integrată de electricitate și iarăși una care funcționează. Deci se vede foarte clar că în cele din urmă o piață energetică europeană unică beneficiind de bune conexiuni între țări conexiuni transfrontaliere și de o rețea de gaz care va fi creată la fel transfrontalier și cu reglementări armonizate sau cu o entitate armonizată de reglementare a pieței la nivel european. Deci acestea sunt lucrurile de care avem nevoie. Însă acest sistem bazat pe principiile de piață va crește uh, securitatea energetică și de asemenea, în ce privește energia nucleară, înțelegem că președintele Comisiei, domnul Barroso, a făcut o declarație foarte puternică la Paris acum aproximativ o săptămână. Am fost și eu acolo și am fost foarte impresionat. Uh, probabil că asta este o schimbare istorică pentru Europa în ce privește energia nucleară. Sigur, e o energie care nu emite carbon. For the global solution. Și este o soluție foarte bună uh, ca parte a soluției globale. Nu este soluția ca atare, e o parte a soluției. Asta credem noi. Și da, există modalități diferite de a aborda problema uh, deșeurilor, prin reprocesare sau prin uh, stocare. Aceste reziduri nucleare este o problemă foarte dificilă și foarte importantă dar chiar și cu managementul rezidurilor, vă pot oferi o, un grafic foarte interesant privind costurile electrice. Asta e generării de energie electrică. Uh, oficial, uh, ea nu va fi publicată decât săptămâna viitoare. Dumneavoastră o vedeți așadar în avantpremieră. Și aici uh, includem prețul de 30 de dolari pe tona de CO2 și se vede foarte clar că energia nucleară, comparată cu alte surse, este o opțiune ieftină, e o opțiune eficientă de punct de vedere a costurilor. Așadar, dacă oamenii dintr-o țară aleg această opțiune nucleară, atunci cu siguranță noi recomandăm ca ea să facă parte din soluție dar cu condiția ca problemele de securitate, siguranță și non-proliferare să fie îndeplinite strict. Dar multe țări în curs de dezvoltare folosesc de asemenea acest sistem, deci aceleași condiții stricte trebuie cumva să fie aplicate și acestor țări. După aceea, sigur, mai sunt și alte surse foarte importante, eolian, uh, energie solară, etc. Dar în ce privește energia solară și eoliană, aceste surse uh, regenerabile de energie au nevoie de susținerea masivă a guvernului. Fără asta ele nu pot uh, avea succes. Și avem nevoie, în primul rând, de o politică predictibilă în viitor. Deci ar trebui să vedem, să știm care uh, vor fi tarifele, pentru că altfel sectorul privat nu va investi în ele. Deci trebuie să dăm clar niște semnale, niște indicații în legătură cu care vor fi condițiile în viitor pentru aceste energii. Și apoi, gradual, să se retragă această susținere a sectorului public, a guvernului, atunci când sectorul se maturizează. Și mm, în cele din urmă se va armoniza și prețul pe piață între diferite țări. China cu siguranță are nevoie de un uh, sistem de limitare și uh, de uh, sisteme de uh, cărbune curat. De... Cap and trade. And this is the most difficult part of the game. One another solution for the mechanism. So... Sisteme de, are nevoie de sisteme de captare și stocare a carbonului. Uh, Trebuie să se ofere stimulente, pentru că fără stimulente aceste, economice, aceste sisteme de captare și stocare nu vor uh, funcționa. În fine, 10% din reducerea poluării uh, vine din aceste sisteme de captare și stocare pentru că durează mult până implementezi în acest sistem. Deci suntem modești în ce privește 2030, uh, dar ca să facem această tehnologie să funcționeze, înseamnă că stația pilot începe să funcționeze, uh, acest lucru este acceptat de toate țările OECD și după aceea este preluat și de țări în curs de dezvoltare, cum ar fi China. Deci noi considerăm că până în 2030 uh, sistemele de captare și stocare abia încep să-și dovedească viabilitatea comercială. Dar în 2050 credem că din puterea totală generată, 50% vor veni din, durab, din surse durabile și restul va fi împărțit între nuclear și uh, LNG is very important option. și cărbune curat. De asemenea, foarte importantă pentru diversificarea în Europa, e foarte important gazul nu, poate, nu e foarte evident din uh, uh, imaginile pe care vi le-am arătat, dar vedem că acum prețul gazului scade pentru că datorită situației din Statele Unite. Dar cererea de gaz va crește pe termen uh, scurt și mediu, iar pe termen lung, datorită intensității uh, de carbon reduse a gazului, prețul va crește, piața va deveni mai uh, restrânsă, dar gazul lichefiat este o opțiune foarte importantă din punct de vedere al securității energetice și știm că în multe țări europene crearea unor facilități pentru gaz lichefiat devine un element din ce în ce mai important în furnizarea de gaz. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Herr Tanaka, ähm, ich darf mich sehr bedanken. Ähm, es gibt Mulțumim, domnule Tanaka. Din când în când avem parte de ședințe și discuții de ordin politic, în timpul cărora uh, îți face o adevărată, la care îți face o adevărată plăcere să participi. Ne bucurăm că au fost uh, colegi prezenți uh, astăzi aici. Nu este suficient să ai bune intenții sau credințe ferme când vine vorba de probleme legate de climă și de energie. Avem, în primul rând, nevoia de fapte concrete și vă sunt recunoscător pentru că ați adus un grad de seri- o, o măsură de seriozitate în discuție. Ne-ați prezentat niște informații, niște fapte care nu formează o imagine completă a adevărului, dar oricum sunt foarte utile și vor spori cu siguranță relevanța propriilor noastre dezbateri. Întotdeauna va fi dificil să rezolvăm aceste probleme, dar numai prin discuție se pot face pași înainte. Este nevoie să faci ceva care nu doar este măreț, ci și funcționează. Și vă sunt recunoscător pentru că ne-ați dat multe lucruri la care să ne gândim celor care am fost astăzi aici. Și nu se întâmplă de multe ori să pleci de la o ședință conștient că ți s-au dat multe lucruri la care să te gândești. Vă mulțumim pentru prezență și încă o dată a fost o reuniune foarte interesantă.